Bene. Come si fa qua? Vabbè, non sono capace. E eh, prego, colleghi, se volete... Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru a putea începe discuțiile. Ne așteaptă un vot foarte important și comunicări. Am și niște comunicări de făcut la început, după care la ora 10 alături de noi va fi ministrul pentru educație din Italia, no, Stefania Giannini, care ne va prezenta prioritățile președinției în acest cadru extrem de important. Avem punctul 6. Și aș vrea să vă rog să-mi spuneți, chiar dacă ați primit destul de târziu ieri seară documentul, aș vrea să-mi spuneți dacă ați citit recomandările coordonatorilor pe care le-am aprobat ieri. Presupun însă că n-ați avut mult timp la dispoziție pentru a face acest lucru. Îmi cer scuze pentru asta, dar uh, am început așa mai în pripă și aș vrea să vă menționez pe scurt ideile din aceste decizii pentru a fi bine informați. În primul rând, decizia de a păstra, cel puțin pentru prima parte a mandatului, sistemul de puncte pentru alocarea rapoartelor și avizelor, folosit din 1999 în comisia noastră. Al doilea punct pe care vreau să-l menționez este că lucrurile s-ar putea schimba la jumătatea mandatului. Apoi, în ceea ce privește calendarul, avem multe reuniuni joi după masa, nu neapărat pentru comisia noastră, ci pentru toate comisiile. Există rațiuni de ordin logistic care au dus la această situație și Secretariatul a promis că va face eforturi pentru a încerca să reducă numărul de zile de joi după amiaza în care să avem reuniuni, fiindcă e foarte complicat. O altă decizie pe care am luat-o este să se definească o delegație ex-ante cu coordonatorii pentru a redacta cele trei întrebări scrise care vor fi transmise comisarului desemnat pentru cultură. Aș vrea de asemenea să vă reamintesc că fiecare membru al comisiei are dreptul, pe durata audierii comisarului, să pună propriile sale întrebări, după cum consideră de cuvință. Sigur, coordonatorii vor cere și opinia membrilor uh, grupurilor lor pentru a finaliza cele trei întrebări. Un alt aspect important, la cererea coordonatorilor, am hotărât să trimit o scrisoare președintelui Comisiei pentru Buget pentru a clarifica poziția Comisiei noastre în ceea ce privește amendamentul la bugetul rectificativ 2014. Pentru noi există o problemă și anume, în ceea ce privește plățile pentru 2014, angajamentul asumat de Consiliu de a reintegra resursele lipsă față de competențele alocate, deci acest lucru trebuie să se facă înainte de aprobarea bugetului multianual la finele acestui an. Acest lucru nu s-a întâmplat. Vrem să solicităm acest lucru încă o dată Consiliului. Am făcut-o și ieri, o vom face și astăzi. Pentru că Erasmus se numără printre programele subfinanțate pentru 2014 și există multe implicații aici. Coordonatorii au hotărât de asemenea ca în Comisia noastră pentru Cultură să cerem autorizația de a redacta două rapoarte de inițiativă, unul privind comunicarea Comisiei către o abordare integrată pentru patrimoniul cultural în Europa. Grupul ALDE va avea un raportor, vă reamintesc că sunt două puncte. Grupul PPE va avea un raportor, tot cu două puncte, din cele care au fost alocate, pentru un raport de inițiativă referitor la comunicarea Comisiei Filmul European în epoca digitală. Secretariatul va încerca să verifice situația actuală în ceea ce privește Institutul Universitar European din Florența, poate putem organiza o audiere, o întâlnire pentru a prezenta ceea ce fac pentru arhivele europene. Și am hotărât să amânăm decizia referitoare la utilizarea bugetului 2014 pentru cercetare. Să clarific la ce mă refer. Vreau să le mulțumesc celor care fac o treabă foarte bună la biroul pentru studii. Ast- astăzi, după audierea ministrului, avem o prezentare a cercetării făcute de Departamentul pentru Politici pe subiectul formării profesionale și uh, legătura dintre acesta și muncă. Sunt niște aspecte foarte importante și vom verifica dacă cele patru studii propuse, care mie mi se par foarte interesante și gata de pus în aplicare, dacă acele studii sunt relevante, ca să nici nu pierdem bugetul pentru 2014. Să vedem dacă se bucură de sprijin sau ar trebui să fie modificate. Am stabilit un termen pe care îl și păstrăm, Noul program 2015 pentru studii deocamdată este la nivelul comisiei. Am hotărât apoi să nu acceptăm un termen strict în ceea ce privește audierea, audierile publice în comisie, să nu cedăm presiunii lor. Am stabilit datele până la care dăm aceste răspunsuri, 25 septembrie, și o hotărâre mai degrabă politică, ce s-a bucurat de sprijinul coordonatorilor, este să transmitem o scrisoare comisarului Juncker pentru a sublinia importanța portofoliului și competențelor uh, comisarului pentru cultură și educație și politici pentru tineret. Dorim să existe uh, o abordare holistică și mai, mai concretizată, mai consolidată, care să pună accentul pe politici culturale, pe educații, pe eh, provocarea venită din partea mediului online. Toate acestea trebuie să poată fi gestionate de Comisarul pentru Cultură. Este un document foarte important și vrem să subliniem și faptul că dorim să beneficiem de tratament egal, pentru că, după părerea noastră, cultura este un vector, un factor motor al dezvoltării Europei. Acestea sunt informațiile pe care am dorit să vi le furnizez și dacă îmi permiteți, acum uh, trecem direct la vot. Votul pentru bugetul 2015. Aș vrea să verificați dacă toată lumea are cartela de vot și dacă ați introdus-o deja în aparatul de vot. Punctele 7 și 8 de pe ordinea de zi sunt cele pe care le votăm. Avem două liste de vot diferite. Prima care conține cifrele și cea de-a doua cu propunerea de raportor de aviz. Dați-mi voie să vă spun că am luptat în comisia noastră pentru ca programele plurianuale importante de care ne ocupăm pentru 2014-2020, mă gândesc la Erasmus, Europeana, Marie Curie, să beneficieze de o creștere a finanțării și am și reușit acest lucru pentru multe dintre ele, nu pentru toate, dar multe dintre ele. Astăzi avem promisiunea că aceste programe vor fi efectiv implementate în 2015. Reducerile de competențe care au fost aplicate pentru Marie Curie Europeană și Europa Creativă nu sunt reduceri cu care putem fi de acord. Am cerut și vom mai cere Consiliului să schimbe lucrurile pentru că avem o reducere de 3,5-3% și nu putem fi de acord pentru că nu vrem să, să riscăm implementarea programelor. Un alt lucru pe care vreau să vi-l spun este că ne-am gândit să trimitem acea scrisoare către Comisia pentru Buget nu întâmplător. Vrem să subliniem că uh, nu există suficiente resurse pentru Erasmus în 2014 și acest lucru poate să aibă un impact negativ și pe viitor. Problema plăților este deci o problemă orizontală și are legătură cu programele altor comisii în același timp. O să încercăm să găsim și o soluție la această problemă. Trec acum la primul punct de vot și aici avem tabelul sau lista de vot care se referă la cifre. A existat un proiect de buget al Comisiei pe baza căruia au fost formulate amendamente. Știți că a existat pe un termen limită pentru amendamente, 23 iulie, și am primit 26 de amendamente până la data respectivă. Am încercat cu grupurile și cu raportorii din umbră, cărora le mulțumesc foarte mult pentru colaborare, am încercat să găsim o soluție care să mulțumească pe toată lumea în măsura posibilului și cred că am făcut o treabă foarte bună. Aș vrea să vă rog să trecem la vot. Deschidem votul acum. Votăm acum amendamentul 1. Cine este de acord? Am început greșit, spune doamna președintă. Reluăm. Avem amendamentul 24. Acesta este primul. Amendamentul 24. Cavada, Miti, Morgano, Zagorakis. Cine este de acord? Să ridice mâna, vă rog. M-ar ajuta să văd mâna dacă ridicați, vă rog. Cine nu este de acord acum? Cine se abține? Se adoptă cu majoritate de voturi. Amendamentul numărul 3. Cine este de acord? Cine nu este de acord? Cine se abține? Se adoptă cu majoritate. Amendamentul 4. Cine este de acord? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă cu majoritate. 5. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Nu, spune doamna președinte, de aici trecem direct la compromisul 1. Compromisul 1 votăm acum. Îl găsiți pe pagina 3 a listei de vot. Cine este de acord cu acest compromis? Împotrivă? Nu sunteți de acord? Abțineri? Se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 8, pe care îl găsiți pe următoarea pagină în lista de vot. Pagina numărul 4. Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul la amendamentul 2. Aici sunt incluse două amendamente. Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11. Malteze și alții. Cine este de acord? Împotrivă? Se respinge. Oh, cine se abține? N-am văzut. Se respinge. Amendamentul 25 a fost retras. Avem compromisul 3 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem direct la compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 16, G11. Cine este pentru? Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17, tot Evans, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18, diaconul și alții, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19, Venta. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Barandica. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22. Cavada. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1. Cavada, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cred că am terminat. Trecem acum la lista de vot pentru următorul punct. Aici avem avizul. 1. Trupel. Chi apro. Amendamentul numărul 1. Trupel. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Numărul 2. Nu, scuze. Amendamentul 3. Niriada. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4. Libacica pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem un amendament oral Știți că acestea au fost necesare pentru că unele dintre amendamente au fost înaintate după termenul limită. Numai așa au mai putut fi incluse. Ce deci, amendamentul oral al doamnei Truppel, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 7, Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum votăm a doua parte. Pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Acum amendamentul oral numărul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Nu, încă o dată v-aș ruga. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Va trebui să verificăm electronic aici. Nu e foarte clar rezultatul, mai bine verificăm. Deschidem votul. A votat toată lumea? Închidem votul acum. Rezultatul este 28 de voturi, 23 pentru. O abținere și 4 împotrivă. Deci e respins. E admis. Compromisul numărul 1. Președinta, am citit greșit datele. Se adoptă, sigur, cu 28 de voturi. Sunt începătoare și eu mai fac greșeli, spune doamna președintă. Compromisul 1 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral numărul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 4. Amendament Droievski pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 urmează. Niriada pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum 18 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă și acesta. Acum votăm electronic proiectul de aviz în întregime. Deschidem votul. A votat toată lumea? Închidem votul acum și rezultatul este... ...24 pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Ca raportoare aș dori să mulțumesc foarte mult pentru colaborarea de care ați dat dovadă. Acum urmează bătălia de la bugete. Așa că toată lumea trebuie să rămână vigilentă, va trebui să putem susține aceste creșteri solicitate la Comisia Bugete. Să iată, dăm un semnal puternic împotriva reducerilor propuse inițial. Vă mulțumesc tuturor! Cred că putem să suspendăm deocamdată ședința, așteptând sosirea doamnei ministru, care va ajunge aici într-o jumătate de oră la ora 10. Așa că avem undeva la 25 de minute pauză. Ne revedem la ora 10. Bene, io chiederei per favore ai colleghi di prendere posto, se possono interrompere. Vă rog să luați loc. Haideți să ne oprim din discuții, pentru că iată că avem onoarea de a avea alături de noi pe doamna ministru al educației din Italia, ministrul educației, învățământului superior și cercetării, doamna Ștefania Giannini, Avem o mare plăcere de a avea alături de noi. A participat și în Comisia IDRE la audiere pe cercetare și astăzi va aborda subiecte care țin de învățământul superior și educație. Stefania, îți mulțumesc mult pentru prezență. Am uh, ales să avem audierea astăzi și nu ieri cu ceilalți miniștri, pentru că ieri în Italia a avut loc un consiliu important al miniștrilor unde s-a discutat reforma școlară și alte uh, decizii strategice. Așa că îți mulțumim că după această întâlnire în Italia ai revenit în Bruxelles. Am vrea să știi că în mandatul anterior, comisia noastră în special, dar întreg Parlamentul, ne-am implicat uh, intens pentru a transmite un semnal pozitiv, în ciuda reducerilor uh, bugetare care au venit din partea Consiliului. Am uh, luptat să existe un semnal pozitiv în ceea ce privește programele multianuale, privind Erasmus Plus și altele care țin de cultură. Mă gândesc și la Orizont 2020 aici. Semnal care nu trebuie să fie acum contrazis cu reduceri uh, pentru 2015 la bugetul acestor programe. Și am vrea să rugăm președinția italiană și deci pe tine să vă implicați în măsura posibilului pentru a vă asigura că această reducere nu va fi efectuată. Am votat bugetul pentru 2015 cu mare majoritate și asta dă forță bugetului. Și sperăm să se elimine reducerile pentru programe. Erasmus 2015 uh, n-a surit de, la, de aceste reduceri, din fericire, ba noi cerem și o creștere și să se efectueze plățile angajate. Sunt subiecte la care ținem foarte mult, însă plățile uh, nu au fost făcute pentru Erasmus în bugetul pentru 2014, lucru care ne preocupă, fiindcă poate avea un impact negativ asupra viitorului programului și nu putem să păcălim uh, mii de tineri europeni cărora le-am spus că vor avea mai multe șase în viitor și uh, în primul an al aplicării acestui program să le spunem, ei, lipsesc fondurile. Sperăm să nu se întâmple așa ceva și te rugăm foarte mult să te implici alături de restul membrilor președinției pentru ca acest lucru să se repare. Acum îți dăm cuvântul pentru a ne ilustra prioritățile președinției italiene pentru acest semestru, după care, evident, o să avem întrebările colegilor și apoi răspunsul. Ai cuvântul. Multe grazie, președinte, cara Silvia, gentili vicepresidenti. Care... Mulțumesc, dragă Silvia, stimați membri, bună ziua tuturor. Este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici. Vă mulțumesc tuturor pentru invitație și pentru faptul că ați fost de acord să amânăm această uh, audiere. Doamna președintă v-a spus exact care au fost motivele. Este vorba de o întâlnire foarte importantă ca parte a unor schimbări importante care au loc în țara noastră în educație. Mulțumesc pentru ocazia de a vă prezenta prioritățile președinției italiene în domeniul educației. Fac această prezentare conștientă de faptul că președinția italiană se află într-o situație specială, din două motive. În primul rând, coincidența între momentul în care a început semestrul nostru și lansarea programelor de șapte ani care au legătură cu fondurile structurale. Mă refer la Orizont 2020, programul de cercetare și, de asemenea, programul Erasmus Plus, care nu este doar un program pentru mobilitatea studenților, ci este și un program strategic extrem de important pentru inițierea unui spațiu european al cunoașterii. Prin urmare, Italiei revine o foarte mare responsabilitate și în același timp o oportunitate de a uh, Uh, transmite, de a promova liniile strategice fundamentale în domeniul educației și cercetării, care la rândul lor pot să devină, dacă sunt bine primite și dezvoltate, priorități importante și elemente cheie al noului program european. O să subliniez câteva dintre acestea și o să încerc să fac și o scurtă descriere a activităților la care ne-am gândit. A doua condiție specială are legătură cu un aspect mai degrabă politic, și anume faptul că președinția italiană gestionează această perioadă de tranziție între vechea și noua comisie, vechiul și noul parlament. Dumneavoastră făcând parte din noul mandat parlamentar. Prin urmare, este sarcina președinției italiene să semene ideile structurale și strategice care apoi să dea roade în următoarele semestre. De aceea, dragi colegi, avem uh, niște responsabilități foarte mari pe care trebuie să ne axăm cu dedicare împreună Comisia, Parlamentul și Consiliul. Trebuie, pe durata celor patru luni care au mai rămas din semestrul nostru, să desfășurăm o activitate extrem de intensă, să dialogăm și să reușim să stabilim împreună programe și strategii. Înainte de a descrie în detaliu prioritățile președinției italiene, dați-mi voie ca, în general, să vă prezint o convingere care s-a format și din perspectiva noilor programe și a necesității de a revizui agenda pentru educația și formarea europeană. Convingerea aceasta ar fi următoarea. Cadrul actual al crizei este un cadru structural și nu conjunctural. Cred că deja toată lumea este convinsă de acest lucru. Putem depăși această situație doar în cazul în care se fac investiții semnificative, atât din punct de vedere financiar, cât și, dați-mi voie să spun, din punct de vedere cultural. Și aici mă refer la idei, la posibilitatea de a reînnoi structural sistemele de formare, cercetare și educație. Mă refer la educație pentru că societatea noastră, societatea Europei de mâine, de astăzi și de mâine, poate să fie o societate din ce în ce mai conștientă și pentru a putea să avem tineri cu competențe adecvate pentru provocările care apar pe piața muncii, care lipsesc în rândul tinerilor de astăzi și care trebuie să existe la tinerii de mâine. Și cercetare pentru că așa cum am mai spus deja și vreau să menționez și aici, asta înseamnă să oferim Europei posibilitatea de a redeveni competitivă. Prin urmare, agenda europeană pentru cultură, educație și cercetare se bazează pe două cuvinte cheie care fac parte din aceste două teme, cooperarea, o societate mai inclusivă și mai solidară și concurența, competitivitatea Europei față de restul lumii. De alegerile pe care le facem în prezent depinde dacă ne vom atinge obiectivele sau nu pe viitor. Pilonii de bază ai președinției italiene sunt uh, cunoscuți, sunt sigură. O, să le, o să-i menționez și eu pe scurt. Creștere și ocuparea forței de muncă, creștere cantitativă, dar și progres dezvoltare din punct de vedere calitativ și ocuparea forței de muncă ce vine cu această creștere, un spațiu de libertate și siguranță pentru exercitarea drepturilor tuturor cetățenilor europeni și un rol strategic mai consolidat pe care Europa trebuie să-l joace la nivel global. Agenda președinției s-a structurat pe baza acestor trei piloni fundamentali. și vrem ca prin intermediul politicilor europene să consolidăm rolul jucat de Europa în lume. Principala noastră prioritate este să aprofundăm rolul educației în agenda pentru creștere, cu accentul pus pe uh, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, dezvoltarea tehnologică, formarea tehnică profesională și vreau să subliniez acest subiect care este unul esențial, fiindcă nu există posibilitatea de a ocupa locuri de muncă calificate dacă tinerii nu au calificarea necesară. Și de asemenea, educația universitară și postuniversitară um, trebuie să evolueze printr-o înfrățire între lumea școlii și cea a muncii. Consiliul din 12 decembrie trebuie să reprezinte o ocazie de dezbatere și de discuții la nivel politic pe acest subiect, și anume rolul educației și formării în contextul revizuirii strategiei europene 2020. Revizuirea strategiei este o necesitate, e o datorie culturală și politică pe care o avem și ar putea să reprezinte o foarte bună oportunitate de a revizui și a actualiza obiectivele care au fost stabilite acum 10 ani și care, uh, iată, acum se concretizează în realitate. Vrem să subliniem impactul pozitiv al investițiilor în domeniul uh, educației pentru a genera o creștere durabilă și pentru a crea noi locuri de muncă. Și astfel să dăm un răspuns concret uh, situației de criză pe care o traversează Europa. Și aici mă refer în special la șomajul în rândul tinerilor. Dezvoltarea și integrarea sistemului european de educație terțiară trebuie să fie remodulat la nivel intern, structural, adică trebuie să se facă o mai bună diferențiere a traseelor urmate, astfel încât acestea să se transforme în oportunități pentru dezvoltare și creștere. Această diferențiere trebuie să aibă legătură atât cu tipologia curriculară, cât și cu uh, modalitatea în care um, aceste, această curriculă este pusă în aplicare. Trebuie să existe o formare tehnică avansată și elementul universitar este aici integrat structural cu experiența profesională și apoi trebuie să mai există și formarea de e, integrare sau permanentă care să permită dobândirea de noi competențe pe durata e, activității profesionale. de-a lungul timpului, competențele își pierd din putere și acest lucru este valabil mai ales pentru cele uh, cu caracter umanist, mai puțin cele cu caracter tehnic, pentru care uh, termenul este cam de 5 ani. Și aș spune că este absolut necesar să existe această reînnoire a cunoștințelor pe întreaga durată a vieții. Aici avem inclus creșterea posibilităților de integrare și participare activă a cetățenilor la toate, în toate etapele vieții, la dinamica socioeconomică a țărilor în cadrul Uniunii și, de asemenea, și din perspectiva unei mobilități internaționale. Una dintre formele cele mai eficiente și mai, efici- și mai bune de a dezvolta această legătură strânsă între educație, creștere și dezvoltare va fi prezentarea din partea președinției în Consiliul din decembrie a concluziilor pe subiectul antreprenorialității, care este antreprenoriatului, care este unul dintre subiectele noi uh, discutate în Europa, dar este un subiect care preocupă foarte multe state membre și și Italia s-a implicat uh, foarte mult în acest domeniu. Argumentul, subiectul acesta este abordat la nivel european pentru prima oară și, în concluzii, se vor analiza modalități de a crește, de a intensifica mentalitatea de antreprenoriat în școală, în rândul tinerilor, prin uh, schimburi de bune practici. Educația pentru auto-antreprenoriat, care este o parte a antreprenoriatului general, a fost deja definit în 2006 în recomandările Parlamentului European și a Consiliului și cere o dezvoltare a unei game largi de competențe și abilități. Nu vorbim despre o materie care este predată în școală, ci este o abordare interdisciplinară, comportamentală, și anume dezvoltarea gândirii creative, capacitatea de a lucra în echipă, uh, capacitatea de a rezolva probleme. Și aici avem uh, și educația ca instrument pentru rezolvarea constantă a problemelor și apoi și capacitatea de a evalua dimensiunea riscurilor cu care ne confruntăm, care nu se regăsește în mod normal în educația școlară. Această abordare, prin urmare, trebuie să fie interdisciplinară și nu sectorială, deci mai degrabă metodologică decât tematică. Pentru atingerea acestor obiective este nevoie să se schimbe, uh, stimată doamnă președintă, mentalitatea o schimbare de paradigmă culturală. Cetățenii europeni sunt oarecum timizi, cred că pot să spun, ezită oarecum atunci când e vorba de gestionarea capacității proprii de inițiativă și se tem adesea de faliment. Gestionarea riscului nu este automat legată de succes, ci mai degrabă de eșec. În acest proces de schimbare culturală, educația joacă un rol foarte important. Profesorii noștri, prin urmare, trebuie să fie formați în mod corespunzător în această direcție. Prin urmare, subiectul formării profesorilor pentru a face față noilor provocări este un alt subiect esențial pentru președinția italiană. Consolidarea cooperării între domeniul educației și cel al muncii, prin promovarea de noi competențe, reprezintă unul din trei elementele cruciale pe care trebuie să ne axăm împreună în acest an. Și aș vrea să vă spun că pentru prima dată în istoria Consiliului European de Ministri am prevăzut participarea ministrilor pentru educație și a, la întâlnirea Consiliului Ministrilor Muncii și viceversa, pentru că acestea sunt subiecte care trebuie să fie abordate împreună. A doua prioritate are legătură cu lansarea dezbaterii privind rolul educației în epoca digitală. Există o conferință ministerială ce va avea loc pe 11 decembrie la Bruxelles, organizată împreună cu Comisia și cred că pe acest subiect este extrem de important să avem o strânsă legătură și cu Comisia dumneavoastră. Conferența urmărește să intensifice conștientizarea potențialului educației digitale din această perspectivă de revizuire complexă a sistemului de educație. Există un plan european care se numește Opening Gap Education și există și o atenție generală acordată rolului educației în transmiterea de valori pentru a găsi o nouă modalitate de a forma cetățeni mai conștienți, mai responsabili. Deci nu vorbim de noi infrastructuri digitale, ci de un nou mod pentru a avea ceea ce uh, se numește această practică de modele cognitive pe care uh, elevii și studenții trebuie să-i dovedească, să, do- să le dobândească din școală. Aici vorbim, dragi colegi, despre o revoluție Școala trebuie să fie pregătită pentru a face față. Este nevoie de noi practici pedagogice, noi modele didactice, noi modele comportamentale în și în afara sălii de clasă. Acest element va deveni o prioritate de analiză comună. Toate acestea fac parte dintr-un spațiu european al cunoașterii, care este actualizat în mod constant și acest lucru ar putea să fie realizat dacă și cea de-a treia prioritate pe care ne-am stabilit-o va fi pusă în practică, și anume standardul european, și anume programul Erasmus, care este o adevărată carte de identitate europeană, în noua sa versiune Erasmus Plus, trebuie să fie nu doar un program uh, salvgardat și aici uh, răspund solicitării venite din partea președintei Comisiei dumneavoastră și vă promit că vom transmite um, dorința aceasta privind bugetul pentru programul Erasmus, dar trebuie să ne asigurăm și că acesta va fi mai bine utilizat pentru a îmbunătăți cooperarea instituțională între universități și pentru a distribui și mai, pe o scară mai largă programele de mobilitate pentru studenți. Prin urmare, avem același obiectiv ca și Parlamentul European și cred că sprijinul Parlamentului va fi esențial aici. Acest lucru se întâmplă în momentul în care, așa cum știți foarte bine, mai bine decât cei din alte comisii, avem de-a face cu un singur program care absorbe inițiativele anterioare, care funcționau în structuri diferite și astfel va exista o mai mare flexibilitate în utilizarea resurselor, păstrându-se specificitatea obiectivelor specifice fiecărui subprogram. Generația Erasmus, așa cum este uneori numită, Vorbim aici de 3 milioane de tineri care în ultimii 20 de ani au făcut parte din acest program. Această generație deci va creștere. Cred că se va ajunge la 5 milioane, cel puțin acestea sunt uh, estimările, dar ar fi bine să fie și 4 și sperăm ca acest număr să crească pentru a include toți tinerii europeni. Dacă e adevărat, dacă așa stau lucrurile, cred că uh, vor trebui intensificate și cunoștințele specifice și mă refer aici la competențe lingvistice, de exemplu, care vor fi elemente fundamentale pentru îmbunătățirea competențelor studenților europeni în următorii ani. Cea de-a patra prioritate, care face parte din agenda președinției italiene, are de-a face cu o parte din educația superioară care deocamdată a fost uh, dacă nu ignorat în totalitate, cel puțin nu s-a bucurat de atenția pe care o merita, și anume faza de doctorat. Vorbim aici despre faptul că la nivel internațional s-a dovedit că acolo unde studiile doctorale se intensifică, există și o creștere imediată a condițiilor de dezvoltare și prosperitate economică în societatea respectivă. După părerea noastră, educația postuniversitară este o formă de educație intersectorială, internațională și interdisciplinară. Din acest motiv am dedicat acestui subiect un eveniment care va avea loc la Padova în luna noiembrie, și anume pe 20 și 21 noiembrie. Obiectivul fiind consolidarea dimensiunii internaționale a studiilor uh, doctorale și de cercetare în um, perspectiva conferinței ministeriale a procesului de la Bologna, care a avut loc la București și care a oferit orientări în această direcție. Procesul Bologna reprezintă o altă piatră de temelie a arhitecturii sistemului educațional, care a fost reprezentat de acest proces de uniformizare structurală cu păstrarea specificităților educaționale în cadrul Uniunii Europene, implicând și țări care nu sunt state membre până la urmă. Revizuirea standardelor și orientărilor europene pentru garantarea calității în educație trebuie de asemenea să se efectueze sub președinția italiană. La acest seminar vor fi discuse, vor fi discutate trei aspecte care țin de arhitectura comună pe baza procesului de la Bolonia de acum 15 ani, deci e momentul să avem o, un bilanț a ceea ce s-a întâmplat până acum. Apoi vom discuta despre perspectivele generale de dezvoltare în Europa și despre noua politică de implementare a procesului pentru următorii ani. Și ca o concluzie la prezentarea mea, aș vrea să prezint trei noi teme care, după părerea noastră, ar putea să devină teme strategice în viitor. În primul rând, contribuția Italiei la discuția privind bunăstarea în școli, siguranța și aprofundarea educației alimentare și a stilului corect de viață. Societatea trebuie să ajungă în școli și să contribuie și școlile trebuie să uh, ajungă în rândul societății și să transmită propriile mesaje. Există o reuniune a directorilor școlari în cadrul Expo 2015 unde se va discuta acest subiect. Cea de-a doua temă este cea al studiului unei limbi străine și altor competențe care dezvoltă limbajul și care nu au neapărat legătură cu competențele lingvistice în limba maternă. Mă refer aici, de exemplu, la muzică, care este unul dintre pilonii cunoaștere în domeniul umanitar care caracterizează modelul de studii european și cred că este foarte important să relansăm această prioritate. Provocarea alfabetizării, mai ales uh, din perspectiva noilor limbaje folosite, Uh, este o provocare departe de a se fi încheiat. Avem sloganul Europei United in Diversity, uniți în diversitate, care um, este un model uh, ce se aplică unui spațiu cu 450 de milioane de locuitori uh, cu specificitățile lor și trebuie să se găsească o formă de comunicare comună pentru toți aceștia. multilingvismul acesta trebuie să fie pus în aplicare și școlile trebuie să se implice în aceste eforturi. Și un subiect la care Italia ține foarte mult și președinția italiană la fel și cred că și comisia dumneavoastră de altfel este o constantă extrem de importantă și anume o interacțiune mai bună între sectorul culturii și cel al educației. Europa și Italia Uh, sunt capitale culturale ale unui patrimoniu uh, mondial, uh, atât tangibil cât și intangibil. Și sper și cred că activitatea pe care o să o desfășurăm împreună cu Ministrul Culturii și Bunurilor Culturale din Italia, și vorbim aici despre competențe care pot fi regăsite și în domeniul cultural și în domeniul educației și care pot genera noi locuri de muncă. Mă gândesc la arheologie, la bunurile culturale, la valorificarea bunurilor culturale. Toate acestea pot și sperăm că vor și deveni un subiect de discuții și dezbateri la nivel european. Cam asta ar fi, doamnă președintă, pe scurt, prezentarea priorităților noastre care au legătură cu educație, formarea profesională și legătura dintre școală și locul de muncă. Și cred că aceste priorități și eforturile comune vor contribui fără îndoială în mod util pentru a, a iniția această nouă perioadă de șapte ani, 2014-2020. Mulțumim doamnei ministru Giannini. Iată că ne-ați vorbit despre noi perspective care se conturează, despre faptul că se lansează o nouă perioadă și ne-ați menționat niște subiecte care vor fi continuate și în semestrele următoare în care se pot implica încă de la început Consiliul, Comisia și Parlamentul, subiecte care ne interesează foarte mult. De aceea vrem și noi să ne implicăm și să promovăm inițiativele. Apreciez foarte mult uh, ideea aceasta de a lucra în strânsă colaborare între uh, Consiliul de Ministri pentru Educație și cei pentru Ministrii Muncii. Este o idee foarte bună care schimbă lucrurile și anume uh, aceste reuniuni mixte între miniștrii care reprezintă domeniul educației și cei care reprezintă câmpul muncii. Aceste lucruri se găsesc atât în comunicările Comisiei cât și în rapoartele Parlamentului și este bine că se transmite acest mesaj în ceea ce privește competențele tinerilor. Aș vrea să dau cuvântul colegilor care s-au înscris pentru intervenții. În primul rând avem doamna Comodini de la PPE. Vă rog, după care Ribacica. Mulțumesc, doamnă președintă, stimată doamnă ministru, mulțumesc pentru prezență. Mulțumim și pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Dacă îmi dați voie, aș avea două întrebări și o să folosesc limba engleză. I have appreciated... Am apreciat uh, foarte mult uh, prezentarea priorităților președinției italiene pe care le-ați descris în raportul pe care ni l-ați dat. Apreciez ce a spus despre pregătirea doctorală și chestiuni legate de sănătate și pregătirea pentru viitor și în învățământul primar și secundar. I would like to highlight two um, issues. The first is... Aș vrea să subliniez două chestiuni. Primul lucru la care mă refer se referă la cei care abandonează învățământul. Înțeleg că în trecut miniștrii învățământului au făcut un angajament să vegheze că se va reduce mult uh, fenomenul abandonului școlar și având în vedere importanța legăturii dintre acest fenomen cu ocuparea unui loc de muncă și problemele care decurg din șomajul uh, în rândul tinerilor. Dacă ați putea, v-aș ruga să ne dați informații în legătură cu trei aspecte ce priorități și importanță dă președinția italiană acestei probleme, ce resurse va încerca să pună la dispoziție și președinția are acțiuni concrete sau măsuri concrete la care se gândește pentru a completa sau consolida actuala activitate deja în derulare. A doua problemă la care vreau să mă refer ține de antreprenoriatul pentru tineret. Înțeleg că ați menționat uh, această prioritate și în formularea italiană și înțeleg că există această cultură care se opune asumării de riscuri. Lucru <clears throat> la care ne gândim și în Malta și la faptul că oamenii de afaceri încearcă să promoveze spiritul antreprenorial și în sistemul de învățământ. Un lucru care cred că ar trebui să se numere printre prioritățile președinției după cum ați spus, dar recunosc totuși faptul că tinerii care vor să devină întreprinzători se vor lovi de obstacole concrete, cum ar fi accesul la finanțare, obținerea de fonduri de finanțare de la bănci și riscul de a garanta cu propriile proprietăți pentru a obține fonduri de a-și înființa propria afacere. Iată de ce în această privință aș vrea de asemenea să primesc unele informații în legătură cu modul în care va proceda președinția, cum va promova ca prioritate antreprenoriatul tineretului și să văd și modul în care președinția va lega această prioritate de îndepărtarea obstacolelor de care se lovesc tinerii care vor să devină întreprinzători. Mulțumesc. Grație. Președinta, mulțumim. Domnule Cordine, acum doamna Lipșca de fapt, Libaci, ca să scuză președinta. Mulțumesc, doamna președinte. Dziękuję za przedstawienie problematyki priorytetów w dziedzinie educației, badań i rozwoju. Mulțumesc, doamna ministru, pentru această prezentare legată de prioritățile președinției în domeniul învățământului și formării profesionale. Eu țin foarte mult la filozofie. și aș vrea să mă refer la subiecte în ordinea care v-ați referit și dumneavoastră. Mai întâi, în legătură cu cercetarea, dacă se utilizează mandatul președinției italiene pentru a adopta abordări noi în acest domeniu, pentru a explora noi căi și dacă reușiți să asigurați că cercetarea și dezvoltarea cheltuielile, fondurile puse la dispoziție pentru aceste destinații nu sunt avute în vedere în uh, calcula deficitele bugetare, cred că ar fi un lucru foarte bun. Dacă vrem să avem o societate bazată pe cunoaștere, trebuie să vegem ca cercetarea și dezvoltarea primesc finanțarea prioritară și nu sunt incluse în calculul deficitului. În al doilea rând, sporirea activităților profesionale, la care ne vom referi mai târziu, sistemul de educație duală, orice etapă a sistemului de învățământ, astfel încât elevii sau studenții să intre în contact nu doar cu partea teoretică a lucrurilor, să ne îndepărtăm de abordarea pur teoretică, să ne ocupăm și de partea practică a educației, a învățământului, a formării, cu diverse forme de ucenicie, de stagii, de pregătire. Chiar și în uh, faza studiilor doctorale există tineri bine pregătiți care nu pot să fie cu toții absorbiți în sistemul de învățământ. To potrzeba jest czegoś na kształt europejskiej, a europejskiego banku. Dar acest lucru trebuie să integreze pe toți cei cu o foarte înaltă pregătire. Cred că sistemul de educație duală ne va permite să avem o rezervă de tineri bine pregătiți și în domeniul practic, astfel încât tinerii să poată să utilizeze diversele tipuri de formare, să stimulăm așadar acest sistem de învățământ dual și să asigurăm că tinerii sunt în măsură să utilizeze aspectele multiculturale ale Europei, să învețe limbi străine. Un alt aspect la care s-a referit președinția italiană e o mai mare cooperare între cultură și știință. Cred că în prezent există o atracție deosebită pentru studiile tehnice și cred că ar trebui să facem disponibile burse pentru studenții care studiază la universitățile tehnice și în același timp uh, se implică și în studiul disciplinelor umaniste. Dacă cineva studiază construcții, dar vrea să studieze și filozofia, ar trebui să fie sprijinit în acest sens. Aș vrea să revin și la unele aspecte economice, cu permisiunea dumneavoastră, pentru că mi se pare important. Ca ministră poloneză a învățământului, am introdus pregătirea în domeniul antreprenorial în unitățile de învățământ și unul dintre uh, studenții a făcut un comentariu și a spus Oare ce încearcă femeia să se realizeze? Dacă eu vreau să fac o afacere, nu mai merg la școală. Ceea ce ne arată cât e de important să respectăm și profesiunea cadrelor didactice. Mulțumim foarte mult, spune președinta, vorbitoarea următoare. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. În prezentarea dumneavoastră ați arătat clar că aveți un program foarte ambițios al președinției, având în vedere faptul că președinția nu durează decât șase luni, că lucrurile sunt destul de complicate și, după cum vedem și în Parlament, Constatăm că educația este unul dintre domeniile acoperite de principiul subsidiarității. Nu putem decât să adoptăm recomandări și apoi să ne bazăm pe ce vor face statele membre, care trebuie să se angajeze, să aplice în practică recomandările noastre. Ajung la prima idee care se leagă de comentariul făcut de colega mea în legătură cu educația duală am adoptat uh, garanția pentru tineret și a fost bine, a fost o inițiativă a Parlamentului European și a șefilor de stat și de guvern care au fost de acord. Poate că nu i-au dat un buget suficient, dar au făcut uh, ceva fonduri disponibile și cred că toată lumea este de acord de nivelul extraordinar de mare al șomajului care trebuie combătut. Dar asta nu se rezolvă doar cu câteva proiecte, e nevoie de eforturi structurale în statele membre pentru a face față acestei probleme. Nu vreau întotdeauna să recomand neapărat sistemul german să fie adoptat pretutinde. Cu toate acestea, sistemul dual pe care îl avem noi și care funcționează de atâția ani și e bazat pe responsabilități comune pentru pregătirea practică în interiorul unor companii unde companiile pregătesc uh, în domeniul în care au nevoie de angajați și în același timp responsabilitatea statului de a asigura pregătirea teoretică în școli. Asta înseamnă că <clears throat> statul nu este singurul care plătește pentru educație și companiile trebuie să-și asume o anumită responsabilitate <clears throat> pentru pregătirea în uh, competențele de care chiar au nevoie. Știu că statul italian cu mulți ani în urmă a făcut o tentativă de stabilirea unui sistem similar, dar a eșuat pentru că companiile au spus, da, toate bune și frumoase, numai că noi vrem ca statul să plătească, altfel noi nu participăm. Cred că sistemul de la noi e unul bun și poate să aibă o mare eficacitate pentru a combate șomajul îndelugat al tinerilor, pentru că de fapt îi pregătești pentru competențele și locurile de muncă necesare în societățile comerciale. Mă întreb așadar cum ați putea vedea ca statele membre, chiar dacă nu adoptă un sistem identic, măcar încep să facă eforturi de stabilirea acestui sistem de învățământ dual, ținând cont de specificitățile țării respective, să se gândească pe termen mediu. A doua idee la care v-ați referit dumneavoastră ceva care ne interesează pe noi în Parlament și în grupul meu, competențele media. Unii consideră că aceasta e cea mai bună garanție pentru tineri, pentru viitor. Dacă tinerii pot să se implice în media, în mod critic, să recunoască și oportunitățile pe care le oferă, dar și pericolele care îi pândesc în mass media. Aș vrea să vă întreb ce inițiative intenționați să promovați în acest domeniu. A treia idee la care vreau să mă refer, <clears throat> procesul de la Bolonia, obiectivul uh, promovat uh, continuă să fie valabil, dar în Germania și cred că și în alte state membre ale Uniunii Europene avem impresia că implementarea impune atât de mari eforturi și duce la rezultate nesatisfăcătoare. Auzim relatări din partea studenților cum că e dificil dacă obții o bursă Erasmus și studiezi în străinătate, când te întorci în țară, e greu să obții recunoașterea creditelor obținute. Și e greu să faci uh, tranziția de la universitate la alta, pentru că fiecare universitate în prezent are programe specializate și adesea sunt reticente să recunoască programele oferite de alte universități, chiar și din aceeași țară, nu neapărat dintr-o țară îndepărtată. Cred așadar că obiectivul continuă să fie valabil, dar cred că trebuie să orientăm, să ghidăm acest proces în statele membre și dumneavoastră a spus că organizați o conferință în acest sens și poate că puteți da un, un elan, un impuls statelor membre să facă acest lucru, pentru că sunt responsabile de implementare și cred că atunci când hotărăsc ce aspecte au nevoie de ajustări, ar fi un lucru benefic pentru studenți și ar facilita și ar face viața lor mai uh, ușoară. Mulțumesc foarte mult, Petra. Acum uh, colegul uh, sau colega Tum. poole aasta sisse ei ole võimalik mahutada kõikvõimalikke ambitsioone. Mulțumesc foarte mult pentru prezentările interesante pe care ni le-ați oferit. Uh, sunt de acord că într-un interval de șase luni puteți avea realizări într-o anumită măsură, dar limitate. E vorba de valorile fundamentale ale Uniunii Europene, prin care se numără educație și o condiție prealabilă ca sistemul uh, de învățământ să încurajeze aceste evoluții. Dar trebuie să ținem cont nu doar de diversitate, ci și de toleranță, mobilitate, protecția minorităților, inclusiv a romilor, și am unele aspecte care mă îngrijorează când vorbim despre diversitatea culturală și lingvistică. Singurul instrument care se ocupă de acest domeniu este Erasmus, dar Erasmus e focalizat pe 4 sau 5 mii de studenți, un lucru bun, dar credeți că există vreo soluție de integrare și promovarea diversității culturale în școli? Mă gândesc aici nu doar la învăța limbi străine, pentru că și minoritățile țin de diversitatea culturală. Mulțumim foarte mult, doamnă Tu. Acum, uh, colegul malteză. mulțumesc uh, foarte mult, doamnei ministru, pentru modul în care a uh, apărat sau a prezentat poziția că trebuie apărată în bătălia în favoarea Erasmus, după cum a făcut-o și prim-ministrul italian în discursul de la Strasburg, atunci când a prezentat semestrul italian. Dar, evident, avem și practica de zi cu zi, iar doamna președinte ne invită în permanență să fim uh, pe baricade, să apărăm uh, programul Erasmus, bursele, finanțarea care adesea întârzie sau nu ajung niciodată. Aș uh, noi acest apel adresat dumneavoastră, doamna ministru, ca Italia să se implice în această bătălie pentru a salva Erasmus. Aș vrea de asemenea să fac un apel la guvernul italian să sprijine inițiativele președintei noastre în scrisoarea pe care a adresat-o domnului Juncker pentru a ști mai clar care este rolul, care sunt responsabilitățile Comisarului pentru Cultură. Italia s-a luptat mult pentru un anumit nume care să fie parte din comisie, și anume doamna Mogherini. Aș vrea ca Italia să se lupte și pentru conținutul când e vorba de portofoliul noului comisar. Aș vrea să subliniez de asemenea faptul că în programele Erasmus Plus există unele elemente care poate sunt mai puțin clare, cum ar fi introducerea unui sistem care să ajute băncile să le dea împrumuturi studenților, ceea ce ar putea să fie punctul de pornire al unei schimbări în sistem, adică nu studenții să primească burse, ci mai degrabă studenții să aibă șanse să se îndatoreze la bani, ceea ce reduce oportunitățile pentru ei. Dar, după cum cred că e suficient de clar pentru toată lumea, nu există un alt instrument care să fie la fel de reușit precum Erasmus. Și un ultim comentariu. Nu încerc să stănesc vreo polemică aici, dar aș vrea să știu dacă eforturile pe care le face guvernul nostru în domeniul educației și culturii în timpul mandatului de președinție? Oare nu sunt în contradicție cu practica din Italia? Pentru că, de fapt, există lipsă de investiții în uh, cultură și cercetare în Italia în ultimii ani. Rezultatele școlare sunt mai mici decât media europeană și a existat uh, un regres economic și cultural în Italia. Toate acestea sunt fapte de necontestat. Nu sunt convins că acest guvern va schimba această dintre. Mulțumesc. Mulțumim. Acum, uh, colegul din Olfi. Președinte, colegi, vi ringrazio anche per... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, stimați colegi. Doresc să mulțumesc inclusiv colegilor pentru întrebările extrem de interesante pe care le-au pus doamnei ministru. Domnul ministru, am citit în presă că ați apucat să vă odihniți în vacanță și ne bucurăm să vă avem aici proaspătă și gata să ne prezentați ce a mai rămas din semestrul european. În ultimele zile am făcut eforturi reale în încercarea de a găsi acele întrebări constructive care să ne ajute, dar sincer n-am găsit uh, prea multe. Eu sunt absolvent a uh, facultății de arheologie, am uh, predat într-o școală ceva vreme și vin din zona de sud a Europei. Nivelul șomajului printre femei e 45% în regiunea mea. E un nivel maxim, am putea spune. Pe lângă aceasta, chestiunile ce țin de probleme tineretului, îmi sunt extrem de sunt extrem de importante pentru mine. Însă când mă uit la ce se întâmplă în Europa, uh, nu, nu pot decât să fac comparații cu cifrele revoltătoare din Italia. Suntem ultimii în materie de număr de absolvenți. Cifra a scăzut cu 39.000 în raport cu anul trecut. La abandon școlar suntem pe primul loc în Europa, 22%, în sudul Italiei, media europeană 11%. La 9 ani după absolvire, doar 55% dintre studenți reușesc să aibă o diplomă de nivel superior. Suntem ultimii la cheltuieli pentru educație vorbeați și de regim alimentar. Avem cea mai mare rată de obezitate printre copii. 35% dintre copiii italieni sunt obezi. Doamne ministru, Europa prezintă o oportunitate remarcabilă pentru Italia, pentru că iată suntem în coada clasamentului și Mă bucur că măcar avem președinția, avem primul cuvânt de spus, măcar pentru aceste șase luni. Și atunci, întrebarea mea este următoarea. Cum vă simțiți știind că suntem în coada clasamentului la aproape toate capitolele? Ce exemple de bună practică ar putea oferi sistemul nostru Europei pe durata acestor patru luni care au mai rămas? Ce exemple de bune practică putem oferi? Președinta, haideți să nu transformăm dezbaterea într-una strict italiană. Ă, asta nu înseamnă că nu puteți să puneți ce întrebări doriți. Domnul Gramaticos, vă rog. Pentru mine este o plăcere deosebită să o văd aici, în sală, pe doamna ministra învățământului din Italia. Doamna președintă a subliniat foarte bine natura gravă a problemelor cu care ne confruntăm în prezent în materie de buget și Erasmus Plus, în special. Am un comentariu cu caracter general, domnul ministru. Eu sunt uh, un membru nou al Parlamentului European și din momentul în care am venit la Bruxelles, la Strasburg, am ascultat ce au de spus factorii de decizie din instituțiile europene. Vorbea și domnul Juncker de importanța culturii și a învățământului și așa mai departe. Însă, după cum spuneați și dumneavoastră, este o diferență între vorbe și fapte cultura și educația par să fie temelia Europei. Bine, dar practica de zi cu zi nu ne arată acest lucru. Dar mai ales dacă ne uităm la criza prin care trec statele mediteraneene. Toate aceste afirmații despre cultură par să țină mai mult de imaginar decât de real. Pe durata președinției noastre aștept să înaintați un plan concret pe care să-l susțineți ferm, astfel încât educația să se poată apropia de realitatea vieții de zi cu zi. Aveți un plan și sunt proceduri de urmat. Dar o problemă persistă la nivelul Uniunii Europene. Această problemă s-a agravat în contextul crizei. Ce facem noi? Lăsăm la o parte studiile umaniste. Încetul cu încetul le uităm. Istoria, științele sociale, fizica teoretică, inclusiv fizica pură, și-au pierdut importanța în comparație cu studiile economice și așa mai departe. Eu sunt profesor de fizică pe de o parte ar trebui să fiu bucuros. Într-un sens, științele exacte au primit sprijin în ultimul timp, dar dacă științele umaniste sunt uitate, cred că vom pierde un pilon important al Europei. Vă mulțumesc. Doamna președintă, mulțumim și noi. Stimate coleg Gramaticakis, doamna Sederova are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Domnul ministru, vă mulțumesc pentru că ați subliniat rolul președinției italiene în relaționarea dintre cultură și educație. E un răspuns la multe apeluri care s-au făcut aici, în această instituție, și repet, Italia este țara în care aș călători în scopuri culturale și probabil ca să văd un meci de fotbal bun, dar în, în principal în scopuri culturale. Aș avea însă o recomandare. Vorbeați de nevoia de a revizui scopurile strategiei Europa 2020. Personal, eu n-aș recomanda ca astfel de îndoieli să ajungă în atenția publicului. Scopurile strategiei 2020 au fost bine enunțate. Scopurile privind educația terțiară, 50% din populație să ajungă în educație terțiară, acesta ar fi o țintă, a doua, sub 10% abandon școlar aceste scopuri sunt scopuri strategice, ținte, obiective strategice fundamentale și sper că nu doriți să le modificați. N-aș recomanda așa ceva. Erasmus se aliniază perfect acestor ținte. Aș dori să susțin o activitate adesea subestimată, și anume sprijinul acordat studiului limbilor străine. Studiul limbilor străine, în combinație cu schimburile de studenți, cu mobilitățile studențești, joacă un rol extrem de important. Instruirea lingvistică trebuie să primească sprijin și pe viitor. O colegă a condamnat situația din Italia, însă trebuie să vă spun că Italia nu are nici pe departe cele mai proaste rezultate la toate criteriile. În 2013 am văzut raportul PESA 2012. Italia stă mai bine decât Cehia. De exemplu, atunci când e vorba de frecvența la ore sau de plăcerea cu care elevii merg la școală. Să astea sunt probleme pe care trebuie să le rezolvăm și să le discutăm la nivel național, însă mie nu-mi rămâne decât să doresc ca și elevii din Cehia să meargă cu la fel de multă plăcere la școală. Dincolo de asta însă vreau să vă mulțumesc pentru această inițiativă asumată de a revizui și evalua procesul Bologna. Este o inițiativă ambițioasă și necesară. trebuie să vedem cum putem merge mai departe, ce am putea face dacă vrem ca universitățile europene să fie cu adevărat cele mai bune și ce ne împiedică. Încă o dată salut sincer această inițiativă a dumneavoastră și, în ultimul rând, o recomandare, nu modificați obiectivele strategice pe termen lung, pentru că sunt bune ne oferă un anumit grad de siguranță și oferă o anumită previzibilitate întregului proces. Vreau să mulțumesc încă o dată pentru inițiativele asumate, complexe, dar salutare. Mulțumim foarte mult, stimată colegă. Trebuie să vă spun că timpul ne presează puțin și mai sunt cinci persoane pe lista intervenienților. Închid acum această listă. după al cincelea nume, însă v-aș ruga să fiți succinți și să vorbiți la obiect ca să aibă și doamna ministru timp să ne răspundă. Doamna Ward, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Prezentarea dumneavoastră a fost una, în opinia mea, pozitivă, e clară, e bine articulată, bine închegată și cred că asta ne-a lipsit până acum. Lipsea această idee de coerență lucru care a îngreunat comunicarea valorilor europene către cetățenii noștri. Programul dumneavoastră, în schimb, este unul cu adevărat coerent. Sunt uh, de acord cu multe dintre spusele antevorbitorilor, mai ales când e vorba de eliminarea obstacolelor cu care se confruntă tinerii. Trebuie să facem acest lucru dacă vrem ca tinerii să moștenească o Europa mai bună. Cu toții de aici, cred, suntem de acord că vrem să identificăm clar obstacolele cu care ne înfruntăm în prezent pentru a le putea elimina. Păi, în ceea ce privește spiritul antreprenorial, artiștii sunt întreprinzători, într-un anumit sens. Noi facem ceva din nimic. Un mare regizor de teatru, Peter Brook, care a scris cartea Empty Space, scria pe larg despre acest empty space, spațiu liber pe care trebuie să-l dai artistului și artistul îl va umple cu creații remarcabile. Artiștii au nevoie de acest spațiu gol deci a asocia spiritul întreprinzător cu practicile culturale e o idee bună în acest context. Asta mă duce înapoi la spusele mele de ieri, acel loc sigur pentru joacă, pentru activitate artistică. E nevoie de astfel de locuri în care să poți încerci lucruri noi fără a te îngrijora de posibilitatea unui eșec. Însă în cadrul acestei idei de antreprenoriat aș vrea să include și ideea de antreprenoriat social. Pentru că în izolare, spiritul întreprinzător uh, poate deveni o chestiune pur egoistă și de multe ori uh, a dus la situații similare cu cea în care ne aflăm acum. Mai puțin fericite, întreprinzătorii care lucrează în domeniul bancar uh, arată un anumit cinism, nu, nu e genul de spirit întreprinzător pe care ne dorim pe viitor. Antreprenoriatul social e o alternativă care ar permite încurajarea unui real civism. În ceea ce privește domeniul digital, există multe exemple de bună practică dincolo de frontierele Europei. Și trebuie să ne uităm puțin în ce se întâmplă în țările mai puțin dezvoltate, pentru că acolo s-au realizat progrese extraordinare, chiar în contextul crizei. Eh, profesorul meu, Sugata Mitra, informatician indian, a reușit să ducă tehnologie informaticii inclusiv în mahalalele din, din orașele indiene. Eh, le-a pus în mâinile unor copii care nu mai văzuseră așa ceva, iar progresele au fost extraordinare și au reușit să depășească condițiilor de sărăcie. Uh, Trebuie să găsim exemple de astfel de bune practici și în alte părți ale lumii. Un alt exemplu care v-ar putea interesa este acela că inițiativele învățământului superior de a implica comunitățile locale în activitatea lor au fost coordonate de Universitatea din Bristol la nivel internațional prin intermediul unui Centru Național de Implicare Comunitară sunt sigur că ei ar fi extrem de interesați să afle ce inițiative similare ați avea dumneavoastră și v-ar putea ajuta în acest sens. Președinta, mulțumim. Domnul Diacon are cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, tot ce ne-a spus doamna ministru sunt vești bune fără discuție, lucruri punctuale, cât se poate de necesare, binevenite. Însă, ca și doamna ministru Libacica, o să încerc și eu o mică poveste. Uh, în România, unde trăiesc și locuiesc, făceam casă și am adus niște oameni care munceau, zugrăveau, tencuiau, construiau casa. La un moment dat, un băiat tânăr, tânăr, vine la mine și îmi zice următorul lucru. Domnul Mircea vă rog din suflet, ajutați-mă, găsiți-mi și mie un serviciu ca să scap de muncă. Poate că traducerea nu va fi perfectă. Diferența este enormă între serviciu și muncă, în mentalitatea acelui copil, acelui băiat și a întregii societăți, cel puțin în România, și mă tem că nu. Nu numai. Sigur, el căuta un serviciu. Ca să capete ce? poate nu bani mai mulți pentru că muncind la casa mea câștiga bani mai mulți, probabil decât un serviciu, dar câștiga sau căuta onorabilitate. Exact ceea ce munca, în accepțiunea și mentalitatea societății românești cel puțin, nu îi oferea. Cam despre asta cred că e vorba. E un lucru esențial, cred. Și aici vin la un subiect, mă rog, o noțiune pe care ați folosit-o foarte bine și binevenit când a fost vorba de antreprenoriat. E vorba de mentalitate. Și m-aș fi bucurat și v-aș ruga să spuneți câteva cuvinte despre ceva ce mi se pare esențial și generator de probleme și chiar de delicvență. Și e vorba de relația între școală și familie, între școală și societate. E un lucru esențial și care, repet, produce marile noastre probleme. Uh, pentru că această relație nefolosită și lăsată la întâmplare, din moment ce, mă rog, cel puțin la mine în, în țară, înțeleg că în Germania mai puțin, școala în clipa în care girează anumite profesii, ele de pot deveni onorabile în mentalitatea publică. Câte vreme nu le girează, ele sunt întâmplătoare, accidentale și jenante. Uh, pentru că, în final, pentru mine, cel puțin, nu văd nicio diferență, din păcate, între uh, problema doctoranzilor și problema delicvenței juvenile, care cred că în aceeași măsură sunt problema noastră, acestei comisii, a președinției italiene. Firește că în patru luni nu se poate rezolva o asemenea chestiune, dar aș fi vrut tare mult să vă ascult părerea. Mulțumesc! Grazie, colega Deconu. E ora l'onorevole Morgano. Mulțumim foarte mult, stimate coleg. Domnul Morgano. Quanto mi riguarda, alcune sottolineature. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, doamnă președinte. Ați făcut o prezentare foarte interesantă, completă. Am doar câteva aspecte de subliniat. Ați menționat aici dorința de a revizui sistemul școlar în mod constant, pentru că Așa cum ați spus dumneavoastră, competențele și cunoștințele se învechesc în timp și pentru asta e nevoie fie să se continue formarea profesorilor și trebuie să existe și o serie de inițiative care să nu se încheie odată ce studiile s-au terminat. Sunt convins, așa cum ați spus și dumneavoastră, că pentru a putea răspunde crizei structurale pe care o traversăm, care se manifestă într-un mod relevant și foarte dramatic, așa cum ați spus și dumneavoastră, prin șomajul în rândul tinerilor, subiectul cercetării și educației sunt, acestea sunt subiecte centrale care trebuie să reprezinte priorități la toate nivelurile. Sunt de acord cu cele spuse de șefa delegației noastre, care a insistat și a spus că pornind de la acest semestru se pot face eforturi pentru a colabora cu statele membre, pentru ca și acestea să joace rolul care le revine. Și să se treacă dincolo de vorbe, să se treacă la fapte. Sunt convins că schimbarea de mentalitate uh, ultima intervenție a fost foarte clară în acest sens. Uh, schimbarea aceasta de mentalitate trebuie să ne aducă în situația în care să înțelegem că cei care merg la școală încă de la început, uh, viitorul nu este neapărat să-ți găsești un loc de muncă garantat, fiindcă asta nu se va mai întâmpla. Chiar dacă nu este un mesaj ușor de transmis, trebuie să insistăm, pentru că așa stau lucrurile în realitate. Și dacă nu transmitem acest mesaj, vor fi destul de multe consecințe negative. Vreau de asemenea să vă subliniez, să vă mulțumesc pentru faptul că ați uh, subliniat cât de importantă este atenția acordată formării profesionale. Nu suntem la nivelul Germaniei în Italia, dar oricum avem un nivel destul de bun în ceea ce privește formarea profesională. Și cred că ar trebui să existe sprijin pentru acest gen de activități și din punct de vedere economic. Dar asta ține mai degrabă de treburile interne ale țării noastre. Trebuie să existe o legătură mai strânsă între școală și realitatea de pe piața muncii. Este un lucru absolut esențial. Și, în încheiere, aș vrea să mai remarc un aspect. Sunt convins că educația postuniversitară, mă refer la studii de cercetare, de doctorat, reprezintă etape determinante. Determinante nu doar pentru a face față concurenței la nivel internațional, ci pentru că sunt relevante pentru evoluția și dezvoltarea Europei, pentru a consolida ceea ce s-a întâmplat în ultimele secole aici. Și aici sunt de acord că trebuie să acordăm atenție, dar nu doar cercetării aplicate, și cercetării teoretice și sectorului umanist în general. Am auzit uh, o serie de discursuri aici în această dimineață și de fiecare dată am, uh, ne-am referit și la disponibilitatea economică. Știu că pe noi ne preocupă cultura, dar trebuie să menționăm și acest lucru. Sunt în totalitate de acord cu solicitările făcute de doamna președintă referitoare la nereducerea bugetului pentru Erasmus. Este o chestiune obiectivă pe care nu o putem evita și anume trebuie să ne, înțeleg, să ne întrebăm de ce în cadrul acordurilor există aspecte care nu sunt avute în vedere așa cum ar trebui, de genul pactului de stabilitate. Mulțumim domnului Morgano și acum ultimele două intervenții, dar vă rog foarte scurt. Domnul Blețo și domnul Mitis. Ego. Αγαπητοί συνάδελφοι, și συγγνώμη διότι... Mulțumesc, dragi colegi. Îmi cer scuze din motive care nu țin de mine, n-am putut să particip la reuniunea de astăzi de la început. Există mari probleme care planează deasupra Europei și totuși am și o veste bună de anunțat. Și mă refer aici la activitatea de cercetare pe care o desfășoară arheologii la Amphibolis. Lucrările, săpăturile pe care le fac acolo. Din păcate, acest site arheologic important a fost cunoscut în 2009 și guvernul grec a avut nevoie de 5 ani pentru a se hotărâ să uh, acorde un buget pentru efectuarea de săpături la acel site arheologic. Lucru care însă s-a întâmplat, iată. Nu o să vă dau detalii cu privire la implicațiile acestor activități. Vorbim despre un site cu cultură care ținea de civilizația cicladică. E nevoie însă de uh, Uh, fonduri destul de consistente pentru a sprijini întregul proiect. E nevoie de bani pentru a putea proteja și prezerva site-ul respectiv. Știți cum stau lucrurile în cazul săbăturilor arheologice. Dacă găsești o bucată de uh, marmură pe care o scoți din pământ, aceasta este afectată de atmosferă și trebuie să găsim o modalitate de a conserva obiectele și monumentele găsite. Există fonduri europene care ar putea fi folosite pentru continuarea activității la acest site, pentru a continua săpăturile, pentru a conserva ce se găsește acolo pentru a promova acest site și vă vorbesc uh, plin de pasiune. Uh, același lucru ar fi valabil dacă s-ar găsi un site similar în Italia, ceva gen Pompei. M-ar preocupa la fel de mult să ajutăm activitățile acolo sau în orice altă parte a Europei. Da, site-ul de care vorbesc se află în Grecia, de aceea îl susțin cu atât mai mult. avem toate culturile și limbile și civilizațiile din Europa și dacă vrem ca ele să continue să existe, nu putem trece cu vedere activitățile arheologice. Mulțumim domnului Glețos. Acum are cuvântul colegul Miții, după care se încheie lista de intervenții. Un minut, vă rog, pentru că suntem în întârziere. Doamna Miții. Mulțumesc! Am apreciat foarte mult prezentarea făcută de doamna ministru, care ne-a vorbit despre legătura dintre cultură, educație și piața muncii și îndrăznesc să spun că aveți un program destul de ambițios pentru următoarele patru luni care au mai rămas din președinția italiană. Sper că veți reuși să faceți tot ce v-ați propus, pentru că programul este unul minunat. Însă, având în vedere acest cocktail în educație, cultură și ocuparea forței de muncă, să nu uităm de structurile diferite uh, dintre stat, din statele membre. Să ne gândim la ce s-a întâmplat în Europa în ultimii ani. Există măsuri de austeritate, Europa acum iese din criză, dar să nu uităm că există totuși uh, daune colaterale și anume a crescut foarte mult șomajul, mai ales în rândul tinerilor. Și mă bucur, doamna ministru, că v-ați referit foarte ferm la acest subiect. Un subiect care, sau un aspect care n-a fost suficient de bine conturat este motivul pentru care se întâmplă acest lucru. există o problemă și anume această lipsă de echivalență între abilitățile care există și locurile de muncă disponibile. Locuri de muncă există, dar nu există oameni cu pregătirea necesară. De exemplu, în domeniul IT. Ar fi interesant să vedem de ce educația IT nu atrage suficient de mulți studenți. Poate este o problemă de marketing, de prezentare, poate că este un subiect încă prea nou pentru a atrage un număr mare de tineri, dar este foarte important să abordăm acest subiect, fiindcă acesta este viitorul. Și pe piața muncii nu există uh, suficient de mulți tineri pregătiți în acest sens. Ce va face președinția pentru a îmbunătăți nivelul uh, educației în acest domeniu. Ce măsuri veți lua pentru a rezolva problemele din educația superioară, tot în ceea ce privește legătura cu era digitală? Ați menționat de asemenea antreprenoriatul. Am fost, sunt, nici nu știu cum să spun, antreprenor și eu și, într-adevăr, nu este un lucru ușor. E foarte important ca așa ceva să facă parte din educație, nu e deloc ușor și m-ar interesa să știu cum vă gândiți să faceți acest lucru, având în vedere că antreprenoriatul nu e o materie pe care poți să o înveți ca atare în școală. Este vorba de o atitudine, de o deschidere față de riscuri. Poate că e un lucru cu care te naști, poate poți să-l dobândești de-a lungul vieții. M-ar interesa să-mi spuneți cum vă gândiți să faceți acest lucru. Și să știți că apreciez foarte mult faptul că acordați importanță antreprenoriatului. Văd că îmi faceți semn să mă opresc, dar toată lumea așa depășit timpul, așa că mă veți scuza. Apreciez că m-ați, m-ați lăsat să vorbesc până la sfârșit și vreau încă o dată să vă spun că apreciez ce faceți. Mulțumim, doamnă Miții, pentru înțelegere. Stimată doamnă ministru, cred că am avut o dezbatere foarte consistentă. Au intervenit 13 colegi care s-au referit la prezentarea pe care ați făcut-o. Vreau să vă spun că la finele acestei întâlniri o să fac un mic cadou doamnei Giannini și o să-i dau studiul care va fi prezentat aici în comisia noastră imediat, unde vorbim despre educația duală. Un studiu foarte interesat, comparativ, cu niște concluzii foarte utile pentru viitor, aș spune. Și aș vrea să folosesc această ocazie pentru a mulțumi noului director general de la Direcția pentru Cultură și Educație, Savie Prasmune, care este astăzi alături de noi. Și acum dau cuvântul domnului ministru Giannini pentru a răspunde. Ce Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să răspund o să încerc să grupez pe teme răspunsul, răspunsurile mele, încercând sigur să respect uh, intervențiile pe care le-am auzit. Încep în ordine cu doamna Comodini, care s-a referit la abandonul școlar. Un subiect foarte sensibil, foarte important. Este un subiect care până la urmă stă la baza tuturor aspectelor pe care le-am menționat în prima parte a intervenției mele. Și cred că competențele care se uh, formează în școala europeană și în toate școlile din statele membre pot reprezenta un instrument pentru a combate această problemă mai eficient. Trebuie să restructurăm organizarea activității didactice. Școlile trebuie să fie mai deschise și să poată da un răspuns care să nu se limiteze la activități pur didactice. În ceea ce privește antreprenoriatul, și nevoia de a oferi un răspuns și posibilitatea de a depăși obstacolele cu care se confruntă tinerii când doresc să intre pe piața muncii, eu aș spune că practicile naționale bune ar trebui să fie diseminate și promovate, dar aici sigur trebuie să se implice statele membre, fiindcă acesta ar putea să fie un instrument foarte eficient. De exemplu, și aici mă leg și de subiectul mobilității, stimulentele oferite universităților care practică politici de mobilitate, nu doar în cadrul programului Erasmus, ci și în cadrul altor programe internaționale. Ar putea să se ofere astfel de stimulente către aceste universități care poate ar pune lucrurile mai mult în mișcare. Doamna Libacca Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră interesantă, care a conținut mai multe puncte. V-ați referit la cercetarea științifică, ce are strânsă legătură cu subiectul educației și al formării, sunt de acord. Cred că, pe lângă faptul că susțin apelul pe care l-am auzit din partea Comisiei și a doamnei președinte, pe care vreți să îl transmitem pentru ca aceste finanțări să fie să nu fie reduse, ba mai mult să fie chiar crescute. Planul strategic al președintelui Juncker trebuie să ne lumineze puțin uh, situația și să înțelegem ce se va întâmpla cu aceste fonduri. V-ați referit la importanța dualității și alternativ conectivitatea aceasta între școală și locul de muncă. E un subiect care a fost uh, abordat în mai multe intervenții, este o prioritate a președinției și a guvernului internațional. Ideea foarte bună de a avea o bancă de bune practici, uh, o bază de date, o bază de bune practici, este o idee foarte bună și poate să reprezinte unul dintre activele pentru viitor. Deci sunt uh, de acord cu această sugestie. Apoi, promovarea antreprenoriatului și auto-antreprenoriatului, așa cum s-a spus și în alte intervenții. Este o idee foarte bună. Doamna Ward a menționat acest lucru. Vorbim aici despre o schimbare la nivelul uh, atitudinii, uh, lucru care nu poate fi dobândit neapărat în clasă, învățând o materie, ci trebuie să se efectueze schimbări la model didactic, pedagogic. Apoi am avut intervenția domnului Camonvart, care a subliniat aspecte destul de importante, după părerea mea, în ceea ce privește dezvoltarea politicilor um, educaționale la nivel național și european. Educația duală este un aspect foarte important și anume garantarea unei legături mai fluide între educație și piața muncii. Uh, Youth Guarantee reprezintă o primă încercare, limitată e adevărat, dar sperăm să continue în viitor. Reprezintă deci un punct de referință în acest sens. Și sunt de acord că uh, Industria trebuie să se implice în mod activ aici. În Italia încercăm să promovăm un nou proiect, un nou pact educațional în care să fie implicate toate nivelurile societății. Uh, am prezentat de altfel acest program în Roma și încercăm cu asta să îndeplinim acest obiectiv. Competențele în domeniul digital și al uh, noilor medii de comunicare. Acestea sunt cu adevărat o necesitate și un element important al noului model educațional național și european, ce inițiative trebuie să fie luate? Open Up Education este, să spunem, um, linia directoare de care se pot folosi statele, națion- statele membre în acest sens. Asta face și Italia și asta vom face și noi, organizând o serie de inițiative în școlile italiene pentru a stimula nu doar apropierea dintre elevi și instrumente, ci apropierea de o nouă modificare, nouă modalitate de codificare cognitivă. Procesul de la Bologna trebuie să continue și să se dezvolte, uh, impulsionând statele membre, nu doar în ceea ce privește guvernarea, ci și în ceea ce privește autonomia universitară, fiindcă adesea, la nivel universitar, întâmpinăm nu neapărat o rezistență, dar să spunem un activism uh, incomplet. Lucru care ar trebui să dispară dacă vrem să avem o arhitectură solidă. În mandatul anterior, domnul Berlinguel, uh, în cadrul Parlamentului, uh, a promovat această idee și ea va continua. Apoi, colegul Tom a vorbit despre importanța multiplicității culturale și lingvistice, referindu-se în mod special la subiectul um, minorităților și la nivel de identitate și la nivel lingvistic, pentru că limba este cultură, cultura este identitate și aceasta, Europa noastră, este o, un spațiu unde vrem să valorizăm aceste idei. Dacă vrem să facem acest lucru, nu avem cum să-l ignorăm când ajungem la educație. Erasmus, care este standardul programelor europene, va promova aceste idei, la fel și școlile unde trebuie să se introducă, lucru care deja se și întâmplă la nivelul statelor membre, în special din uh, sudul Europei, la Italia mă refer aici. Uh, trebuie să existe sensibilizarea profesorilor și apoi vor fi sensibilizați și uh, copiii și elevii la această abordare multiculturală. Domnul Malteze, care ne-a invitat, a invitat președinția italiană să se alăture și nu doar oficial în această luptă pentru a oferi sprijin financiar programelor de mobilitate și programelor care consolidează domeniile educației și culturii. Sigur că sunt în totalitate de acord cu această solicitare a dumneavoastră și cred că coerența politică pe care ați menționat-o poate să existe și să fie demonstrată la nivel european de o dezvoltare îndelung așteptată a strategiei care va fi prezentată de președinția noastră. Și aici mă refer și la destinația fondurilor. Și la nivel național acest lucru va fi ilustrat de politicile ce vor fi dezvoltate. Știu că nu cunoașteți foarte bine domeniul nostru național, nu aici trebuie discutat asta, dar uh, dacă doriți vă pot transmite un document ilustrativ în acest sens cu privire la ce se întâmplă în Italia. Apoi, Adinolfi a prezentat o serie de informații referitoare la poziția ocupată de Italia în context internațional, aș sugera integrarea rezultatelor cererilor făcute de tinerii cercetători la European Research uh, Council. Dacă veți studia aceste rezultate, mai ales pentru ultimii cinci ani, veți fi surprinși în mod plăcut. În ceea ce privește temele naționale, nu aici trebuie să discutăm acest lucru, dar dacă doriți, vă pot transmite un document um, prin care uh, țara noastră intenționează să implice toate păturile, toate dimensiunile societății, care este un proces ce a fost inițiat acum câteva zile la Roma. Avem apoi domnul Gramaticazis, care a intervenit și căruia îi mulțumesc pentru faptul că s-a referit la partea cu licurarea acestor materii dure, să spunem, științele naturii și, într-adevăr, trebuie să existe o legătură cu științele culturale, să spunem dacă îmi permiteți să separăm aceste domenii disciplinare, care trebuie totuși să găsească un punct de întâlnire, pentru că marile provocări, mă gândesc la aici la Orizont 2020, care, cere, care solicită niște soluții pentru provocări majore, reprezintă un obiectiv pe care trebuie să le introducem în agenda noastră. Și Italia s-a luptat um, din răsputeri și în cazul Orizont 2020 ca să existe această etichetă Cultural Heritage și integrarea dimensiunii culturale și educaționale reprezintă unul dintre obiectivele semestrului nostru, așa cum am spus în finele intervenției mele. Avem apoi colegul Sudro, pe care îmi cer scuze că nu v-am observat. Vreau să vă mulțumesc pentru încurajările și cuvintele de apreciere pe care mi le-ați transmit și vreau să vă garantez că noi dorim să ne păstrăm obiectivele ambițioase pe care le-am stabilit și vreau de asemenea să vă garantez că acordăm o mare importanță, printre alte teme, și uh, sprijinului pentru educația în domeniul uh, limbilor străine. Am spus și azi dimineață că este foarte important să învățăm o limbă străină sau chiar mai multe, structura de care se vorbea în raportul uh, Maluf al Comisiei era două limbi plus una. Vorbim aici despre valențe tehnice, culturale și cognitive, acestea fiind cheile pentru dezvoltarea politicilor viitorului. Apoi am avut uh, intervenția doamnei Ward, care s-a referit la necesitatea de a elimina o serie de obstacole, așa cum am solicitat și alți membri ai comisiei, fără îndoială că sunt în totalitate de acord. Mi se pare extrem de stimulant această solicitare de a promova o noțiune diversă, mai amplă a conceptului de antreprenoriat, antreprenoriat social, pentru că astfel acest concept al antreprenoriatului este situat într-un context mai larg, unde este inclusă și uh, partea care ține de artă și dimensiunea pe care dumneavoastră ați menționat-o și anume crearea de noi modele concrete și tangibile în interiorul unui spațiu gol. Aceasta este o provocare pentru tinerii artiști și uh, ar trebui să fie folosită ca model și pentru alte teme. Apreciez foarte mult faptul că ați menționat acest leadership al Universității din Bristol, pe care o cunosc foarte bine, la acest community engagement. Într-adevăr, e un aspect foarte important. Domnul Diaconu a avut o intervenție foarte interesantă și a făcut o diferențiere lexicală și semantică, deci o amplă, Um, care am înțeles că e foarte clară în română, dar se înțelege foarte bine și în um, italiană, între muncă și un serviciu, un loc de muncă. Și ați menționat un principiu foarte important, care și anume decent work, adică muncă decentă care îți oferă statut și demnitate pentru persoana care este inclusă în mod stabil și permanent într-un ciclu de producție și care oferă și posibilitatea de stabilitate economică. Da, am înțeles ce ați vrut să spuneți și chiar dacă eu nu m-am referit explicit la asta în intervenția mea, vreau să vă spun că e valabil și pentru Italia. Apoi, domnul Morgano, căruia vreau să-i mulțumesc pentru aprecieri și pentru susținerea viziunii pe care am prezentat-o și noi ca program al președinției. Și vreau să vă spun că și de această dată sunt de acord cu apelul dumneavoastră de a oferi sprijin inclusiv financiar pentru principiile și obiectivele concrete pe care ni le-am stabilit. Sunt de acord cu experiența academică directă care trebuie să existe la nivelul studiilor postuniversitare, doctorale, în domeniul umanist și științific. Trebuie ca această legătură să fie concretă și să devină ocazia de a dobândi cunoștințe care pregătesc uh, domeniul cercetării, dar care garantează și o practică concretă, așa cum s-a mai spus aici. Modelul doctoratului industrial, care se promovează foarte intens în Italia, ar putea să reprezinte un răspuns la această provocare. Și am avut apoi domnul Glezos, care a dat un exemplu foarte important al țării sale. V-ați menționat, ați menționat acele săpături arheologice. Uh, într-adevăr, acestea sunt elemente de patrimoniu nu doar grecesc, ci european. Uh, ideea de Europa s-a format tocmai în uh, sud-est, după cum bine știți, atunci când grecii s-au diferenția de o diversitate cu elemente persoane și au început să creeze ideea aceasta unei identități comune. Prin urmare, tot ce putem face este să uh, acordăm o atenție specială studiilor umaniste și în special celor care țin de arheologie, așa cum am spus în intervenția mea. Și ultima intervenție, doamna Miții, care vreau să-i mulțumesc pentru aprecieri și pentru sprijinul pe care ni-l acordă. Sunt de acord că acest mismatch, această lipsă de concordanță între competențele care sunt dobândite de elevi și studenți în școli în multe țări din Europa și cererile care există pe piața muncii reprezintă unul dintre subiectele pe care este nevoie să ne aplecăm și una dintre temele care se regăsesc și printre prioritățile președinției italiene. Ce propunem în mod concret? Propunem participare activă și constantă și a lumii afacerilor, să spunem, și să depășim uh, prăpastea aceasta care se deocamdată între lumea piața muncii și uh, lumea școlilor. Există o serie de medii conceptuale interdisciplinare, intersectoriale care trebuie să fie formate, care să nu aibă legătură strictă cu uh, uh, o direcție tematică unică. Ați menționat antreprenoriatul și atitudinea și deschiderea către antreprenoriat ca fiind născută. Poate că este într-adevăr un un stil cognitiv și de comportament și, uh, într-adevăr, nu se poate învăța așa cum ai învăța o materie la școală, ci trebuie să avem o schimbare, o reînnoire a modelului didactic în școlile noastre. Mulțumim, doamne ministru Giannini. Suntem foarte recunoscător pentru intervenția și prezența dumneavoastră aici și pentru angajamentele pe care vi le-ați asumat. Apreciem foarte mult agenda președinției italiene, care este foarte plină de evenimente. Vom vedea cum putem implica și mai mult Comisia noastră pentru cultură pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivelor președinției italiene. Mulțumim foarte mult pentru faptul că ați promis să vă implicați în ceea ce privește bugetul pentru 2015. Sunt, sigur că, sunt sigură că miniștrii care ne-au vizitat ieri și astăzi ne vor ajuta în acest sens. Se încheie aici această parte a reunii noastre, ne luăm rămas bus de la doamna Gianini și vă rog să rămâneți în sală, fiindcă vom face o prezentare foarte interesantă a studiului privind educația duală. Prima copie a acestui studiu, așa cum am promis, va fi făcută cadou doamnei ministru. Domnia sa ne va da în schimb, un document care conține deciziile luate el la Roma în ceea ce privește programul educațional, lucru pe care eu, fiind italiană, îl apreciez în mod deosebit. Vă rog, nu părăsiți sala, fiindcă trecem direct la următorul punct, prezentarea studiului, dar înainte ne luăm rămas bun de la doamna ministru. Mulțumim și reprezentanței italiene care ne-a ajutat pentru organizarea acestei întâlniri. Grazie. allora nel momento in cui prima la, la, la parola a acest moment în care o să ascultăm uh, prezentarea acestui studiu fascinant. Doamna Daniela Ulicna va face prezentarea. Noi abbiamo mandato proprio in tempo reale eh, con la decisione unanime dei Și coordonatorii au hotărât să trimită o scrisoare președintelui Juncker pentru a se asigura că următorul comisar pentru cultură, sport și tineret va avea un portofoliu cuprinzător și închegat care să acopere și activitatea creatoare și să se lege de activități bazate pe internet în nostru de acțiune. Trebuie să așteptăm o confirmare oficială în legătură cu alcătuirea noii comisii, dar este unul dintre punctele la care s-a referit domnul Malteze. Doamnă Ulicna, aveți cuvânt. Stimați uh, deputați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vin astăzi ca să vă prezint rezultatele activității noastre um, pentru Parlamentul European. O să mă refer la un studiu intitulat Educația duală, un pod peste ape tulburi, semn de întrebare și o să revin la semnul de întrebare la sfârșitul uh, prezentării. Înțeleg că suntem puțin sub presiunea timpului, spune vorbitoarea, deci o să trec mai rapid peste unele imagini. În legătură cu mandatul pe care l-am primit, ni s-a cerut să analizăm diverse modele de educație duală și să vedem de ce există o astfel de diversitate de modele unde există o alternanță în educația bazată pe școală și pe activități practice, de ce unele sunt mai adecvate într-un anumit context și nu în altul. Nu o să mă refer la metodologie, dar dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție la sfârșit ca să câștig timp să mă refer la miezul problemei. În introducere, cred că putem fi de acord cu toții că educația duală sau ce caracterizează modelele de alternanță și de ucenicie, există două căi de învățare. Cea bazată pe învățământul în școală și cel în companie. Există căi de învățare. Cei care merg în companie sunt acolo numai să facă o muncă mai măruntă, ci să aibă și obiective de învățare și să urmeze un plan structurat de învățare. Acesta este idealul acestui model de învățare și alternarea învățării cu practica. Să existe o astfel de alternanță lină. Pentru a face să funcționeze, există unele condiții structurale și caracteristici care diferă mult în Europa. E vorba de probleme cum ar fi elevul sau ucenicul ce contract are, e remunerat, cine e răspunzător de programa de învățământ, de evaluare, ce fel de certificat vor primi și așa mai departe. Deși suntem de acord cu toții că ceea ce caracterizează ucenicia e această dualitate, când e vorba de amănunte, cum să se atingă idealul, există o mare de diversitate în Europa lucru pe care l-am examinat în studiul nostru. Înainte de a vă explica modelele analizate, o să vă spun ceva despre motivul pentru care ar trebui să ne intereseze educația duală, de ce ea e importantă sau interesantă pentru Europa. Discuțiile anterioare cred că au demonstrat că există un interes deosebit pentru acest subiect. În ultimii ani suntem într-o perioadă unică în care ucenicia nu mai e element de noutate, ci e o modalitate destul de veche de învățare, dar e de interes pentru factorii de decizie și pentru cercetători din punct de vedere al pedagogiei, dar și al eh, economiei învățământului și părerile par să convergă, să arate că există o plus valoare acestor modele de învățare. Există beneficii bine documentate ale ucenicii și să mă refer doar la unele elemente cheie. În primul rând, că aspectul de învățare în companie sau pe bază de muncă arată un mediu autentic de învățare. Elevii sau studenții sunt într-un context de muncă real, unde ceea ce învață are sens pentru că văd imediat rezultatul muncii lor, ceva ce diferă de contextul școlar, un, de multe ori lucrurile se desfășoară ca într-un acvariu. Și ce e important acolo e mai puțin important în afară, dar lucrurile tind să se schimbe. Învățarea bazată pe muncă poate să ofere acest mediu autentic de învățare care duce nu doar la dobândirea unor uh, abilități tehnice, ci mai important, la dezvoltarea unei identități profesionale sau meșteșugărești care merge mână în mână cu abilitățile tehnice, dar și cu atitudinile și comportamentele importante pentru a pune abilitățile în practică, pentru a fi bun la munca pe care o desfășor. Ca rezultat, schemele de ucenicie au dus la o furnizare de muncitori calificați care asigură o bună tranziție uh, pentru tineri către locul de muncă. Să vă dau niște exemple de rate de ocupare după aceste ucenici în Germania, 70% dintre ucenici obțin un loc de muncă la o lună după ce finalizează aceste cursuri. În Finlanda chiar 85% au un loc de muncă la un an după ce au terminat ucenicii. În alte țări, cum ar fi Olanda, e un procent mai mic, 58%, dar oricum sunt rate destul de mari mai mult după ce trec printr-o ucenicie decât doar după o pregătire într-o școală profesională. În plus, s-au făcut multe analize legate de raportul cost-beneficiu legat de ucenicie. Angajatorii trebuie să facă unele investiții, dar toate studiile au constatat că la sfârșitul perioadei de trei ani au de câștigat Contribuția ucenicului la companie prin producția pe care o realizează în companie e mai mare decât costurile prin salarii sau uh, alte costuri pe care le suportă compania. Pe ansamblu, se pare că există argumente solide în prezent de să fim interesați în consolidarea acestor forme de ucenicie în întreaga Europa. Vedem că toate țările au ceva care seamănă cu ucenicia, dar vedem de asemenea că dimensiunea, popularitatea, caracteristicile schemei eh, diferă mult. Nu există un model unic de ucenicie sau de alternanță în prezent. Există multe exemple bune, dar există și o mare diversitate legată de modul în care țările pot să integreze această ucenicie în sistemul de învățământ profesional. Un studiu de acum 2 ani a estimat că sunt aproximativ 3,7 milioane uh, ucenici în Europa. În momentul respectiv, ceea ce ar însemna o treime din numărul elevilor, uh, studenților din învățământul profesional. E doar o estimare și cifrele nu acoperă doar uh, învățământul secundar, dar vedem uh, diferențe importante în Uniunea Europeană, în unele țări ucenicile reprezintă o cale puțin cunoscută, mică. În alte țări e un număr mare de elevi care participă. V-am vorbit deja despre beneficiile care par să fie bine cunoscute, dar merită să le mai amintim. Desigur, dacă uciniciile sunt un lucru atât de bun, de ce nu există deja pretutine în sistem? Există unele probleme, unele obstacole pentru a se face tranziția pe scară mare la ucenicie în multe țări. Chiar și în cele în care există sisteme, există astfel de probleme sau provocări. E vorba, după cum vă spuneam, despre potențialul deosebit de ocupabilitate, dar știm că există și diferențe importante între sectoare. Unele sectoare au rate foarte mari de tranziție, unde aproape nimeni nu ajunge să fie șomer în alte sectoare, cum ar fi domeniul alimentației publice, cateringului, rata de tranziție diferă. Un lucru important, cu excepția Germaniei, în toate celelalte țări care au sisteme de ucenici, există o discrepanță între cererea din partea elevilor. Sunt mult mai mulți care doresc să devină ucenici și un număr mult mai mic de patroni care acceptă ucenici. În Germania situația diferă. Situația democratică face să existe mai mulți patroni care doresc ucenici decât ucenici care caută un loc unde să meargă. Un alt aspect care nu trebuie scăpat din vedere e problema abandonului în rândul ucenicilor. Unele scheme de ucenicie au rate destul de mari de abandon. În Danemarca, o țară cu un sistem puternic. Aproape 45% dintre cei care se înscriu abandonează în alte țări, cum ar fi Franța și Germania. Cam un sfert dintre cursanți își reziliază prematur contractul. Asta nu înseamnă că nu urmează cu un alt contract, ci un nivel uh, destul de mare de schimb de rotație, care adesea se leagă de discrepanța dintre așteptările tinerilor și comportamentele de la locul de muncă și așteptările angajatorilor. O altă problemă este participarea grupurilor dezavantajate. Ucenicii trebuie să-și caute un loc pentru trei ani, deci trebuie să poată să convingă un angajator să-l accepte. La vârsta de 15-16 ani e ca un interviu pentru obținerea unui loc de muncă și îi favorizează pe cei care deja au această disponibilitate de lucru și e mult mai dificil pentru tinerii care nu știu cum să se prezinte, cum să vorbească, cum să se comporte ca să-i convingă pe angajator că au un anumit potențial. În al doilea rând, se pot confrunta cu aceeași sau aceleași discriminări cu ce vedem pe piața forței de muncă și în ce privește continuarea stereotipurilor uh, între genul între bărbați și femei. Și, în fine, o altă problemă e progresia de la ucenicie la o formă de continuare a studiilor. Dacă se hotărăsc la vârsta de 15-16 ani că o să meargă la un program de ucenici, dar la 18 ani poate că au aspirații cu totul diferite și vor să-și continue studiile. Oare au și capacitatea sau posibilitatea de a continua? E un semn de întrebare care planează. Cam aceasta era abordarea generală a situației din prezent. Vreau să vă spun mai mult despre modul în care interpretăm noi diversitatea educației duale în uh, Europa. Vedem că există țări, cum ar fi Germania, Austria și Danemarca, cu sisteme complete de ucenicii, alte țări, cum ar fi Grecia, Italia, Franța și Regatul Unit, unde există forme de ucenicie, dar pe scară mai mică, paralelă cu altă formă de învățământ uh, sau pregătire profesională, alte modele unde învățarea bazată pe muncă integrată în cea școlară, nu putem vorbi de ucenicie pentru că aspectele de statut sau de contract diferă, dar există o cerință clară de a avea și o parte de învățare concretă în muncă. Alte țări, Slovacia sau Cehia, Slovacia e țara de unde vin eu, în care învățământul profesional e în special uh, concentrat în școli ce e interesant și important de știut că nu este nicio țară care să aibă doar o formă de ucenicie ca formă de învățare. În Germania și Austria există și programe în școală. Danemarca e singura țară unde există foarte puțin uh, învățământ profesional la școală, ceea ce explică poate și rata mare de abandon despre care v-am vorbit. Acum uh, mai multe amănunte despre fiecare sistem. Sistemele complete de ucenicie cu care se întâlnesc în Germania, Austria sau Danemarca, aici ucenicia reprezintă o componentă majoră a învățământului profesional. Mulți uh, elevi care merg la aceste forme de ucenicie um, reglementate, legiferate, atât din partea pieții de muncă, cât și din partea educației. Există o componentă clară de educație formală, dar și piața muncii în ce privește, de exemplu, accesul la profesiuni se leagă strâns de acea ucenicie. care sunt punctele forte și punctele slabe ale sistemului. Unul dintre avantaje sau punctele forte, beneficiul uh, că se oferă această formă de învățare concretă pentru un număr mare de elevi, am spus despre avantaje, în aceste țări e o masă mare de elevi care pot să beneficieze de pe urmă ei. Sunt atrăgătoare și programe comune cu sectorul de afaceri, o mare implicare a sectorului de afaceri relații foarte bune între calificările care sunt actualizate și corespund într-adevăr cu cerințele pieții muncii. În același timp, există o cerințe solide de asigurare a calității, ceea ce înseamnă că cum trebuie să se structureze învățarea în școală și la angajatori e clar definit și uh, ferm legiferat uh, o reglementare. Calificările din sistemul de ucenicie se leagă de uh, accesul la statutul de lucrător și rate foarte bune de reușită. Toate acestea, există și unele probleme în acest sistem. Ucenicii reprezintă un număr mare se bazează pe o masă suficientă de angajatori care să angajeze ucenici. Și dacă există o perioadă de incertitudine în economie, devine mai dificil ca angajatorii să accepte ucenici pentru o perioadă atât de lungă de trei ani. Aceasta e una dintre problemele sau provocările cu care se confruntă companiile trebuie să respecte cerințe foarte stricte și destul de numeroase în ce privește oferta pentru cursanți. Ceea ce ar putea să împiedice unele companii să ofere aceste ucenici, în special uh, IMM-urile în aceste țări. Sunt sisteme clare de sprijin pentru IMM-uri ca să ofere astfel de locuri pentru ucenici, iar începește numărul de ucenici în IMM-uri. Uh, IMM-urile reprezintă un furnizor important, dar e un număr destul de ridicat de cerințe pe care trebuie să le respecte companiile pentru a se implica. O altă problemă reprezintă capacitatea companiilor de a pregăti cursanții pentru calificarea de plină. Deci nu vorbim doar să-i pregătească pe cursanți pentru locul de muncă din companie, ci să-i pregătească pentru o gamă de locuri de muncă din sector în profesiunea respectivă, ceea ce înseamnă că trebuie să dispună de echipamentul, resursele umane care să acopere întregul spectru de abilități și competențe, deci nu doar cele dintr-o singură companie. Ceea ce înseamnă de asemenea că în aceste țări au scheme cum ar fi cele în care mai multe companii au, o să zicem, același uh, ucenic pentru a acoperi întregul spectru de abilități și competențe despre care vă vorbim. O altă abordare unde vedem că e, e o cale paralelă a cea ucenicilor pentru învățământul uh, profesional, formal, ceea ce înseamnă că nu duc întotdeauna la aceeași calificare sau nu duc la aceeași calificare, dar sunt reglementate separat, sistemul e mai puțin solid o să mă refer doar la problemele din acest sistem, fiind deja sub presiunea timpului. Cum să existe o dimensionare adecvată? Există posibilități pentru ucenici, dar cum să fie sporite? Adesea în aceste sisteme ucenicii sunt văzuți ca o a doua sau a treia șansă de educație, au o imagine destul de proastă. Așa se întâmplă în Belgia, unde tinerii abandonează învățământul general, apoi se duc la școala profesională, dacă nu reușesc nici acolo, devin ucenici. O altă problemă, faptul că se concentrează în sectoarele tradiționale, oferta mai mică de locuri pentru ucenici în sectorul servicii sau în alte profesiuni, unde de fapt există creștere economică în Europa în prezent. În fine, există sisteme, cum ar fi Franța, unde programele de învățământ din școală le cere cursanților să aibă și o experiență practică de învățare în practică, la fel stau lucrurile și în Finlanda și ce spune despre punctele forte și punctele slabe aici, în acest model de învățare bazată pe muncă e o componentă a învățării în școală, dar nu e chiar uh, o ucenicie, poate nu există nici remunerație, Munca în companie e pe o perioadă mult mai scurtă decât pentru ucenici. E ceva mai fezabil de integrat în sistemele în care există calea care se concentrează pe pregătirea profesională în școală. Sunt o soluție bună și pentru tinerii care nu sunt dispuși să devină ucenici. Chiar și în Germania există programe bazate în, pe școli în care, în mod progresiv, cursanții se duc și în companii, dobândesc competențele care le permit să încheie un contract de ucenic. În ce privește problemele, provocările aici, școlile au mari responsabilități de dezvoltare a rețelelor cu companiile. Un lucru extrem de nou pentru multe școli. Există și o altă problemă de articulare între ce se învață în companie și ce se învață în școală, pentru că uneori există tendința ca studentul să meargă să facă ceva la companie, apoi se întoarce în școală și continuă cu ce a învățat uh, în școală și nu există o continuare clară în această învățare? Well, I mean, I think the... Cred că provocările acestui sistem se regăsesc și în celălalt, așa că am să le prezint un detalii și am să trec acum la recomandări. După cum spuneam, uh, Comisia Europeană și alți factori de decizie sunt extrem de interesați în acest sistem, s-au dat și recomandări, s-au făcut recomandări statelor membre de a introduce astfel de sisteme de stagiatură și ucenicie. Noi am recomandat să facă distinții între state în funcție de situația existentă la nivel local. În Slovacia, sigur, nu o să putem adopta un sistem similar cu cel german în 5 ani. Nu, va trebui să se facă progresiv această tranziție. Am să încep cu sistemele bazate pe școli. Cea mai bună idee este să se înceapă cu acele sectoare care oferă condiții favorabile acestei stagiatori. Când spun condiții favorabile, e vorba de sectoare unde există anumite lip, o anumită lipsă de cadre calificate și există prin urmare și interes din partea angajatorilor în a oferi posibilitatea unor astfel de stagiaturi. De asemenea, e important să existe firme la nivel local suficient de mari pentru a putea integra acești stagiari. De asemenea, se pot face și programe mai flexibile. Chiar dacă nu se oferă o stagiatură 100%, pot fi combinate aceste metode cu cele existente deja la nivelul școlilor. Proporția practicii trebuie să crească progresiv în conexiune strânsă cu ce se întâmplă în școală și cu ce se întâmplă în întreprindere. Și de asemenea, școlile trebuie să fie încurajate pentru a dezvolta relații pe termen lung cu mediul de afaceri din jur, pentru că astfel vor avea posibilitatea de a trimite stagiari pe o perioadă mai îndelungată. E important de asemenea să ne asigurăm că aceste programe duc la calificări recunoscute la nivel național. Și de asemenea, trebuie să se extindă programele la diferite sectoare și pe diferite nivele, țintindu-se în special acele sectoare în care în mod tradițional nu se practică astfel de stagiaturi. Și în final, în sistemele în care deja sistemul de stagiatură și practică operează, e nevoie să, se, să fie sprijiniți acei elevi care altfel nu sunt motivați să participe. Sunt categorii de elevi sau studenți care foarte greu pot să obțină o stagiatură pentru că nu știu cum să meargă la un interviu, de exemplu, cum să se prezinte în fața unui angajator. Și de asemenea trebuie să fie încurajată diversitatea la recrutare pentru astfel de stagiari. Importantă de asemenea este adaptarea constantă la cererea de pe piața forței de muncă, asigurându-ne în același timp că studenții și pe viitor vor avea posibilitatea de a face progrese și de a-și urma studiile. Recomandările, sigur, se aplică și celorlalte țări, însă, de exemplu, e greu pentru o țară ca Slovacia, care e doar la început, să opereze cu astfel de priorități. Aici am să mă opresc și am să vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, am să încerc să le răspund. Doamna președintă, mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Mulțumim și echipei dumneavoastră care a colaborat la redactarea acestui studiu important. Multe din cele auzite astăzi ne arată cât de important este acest domeniu. Știm că au început să se strângă la oaltă și miniștrii muncii și miniștrii învățământului la aceeași masă, tocmai în ideea de a îmbina cele două domenii. Asta e o temă, sigur, pe care o să mai dezbatem în viitor, indiferent de cine va fi comisar. Aspectele metodologice, de asemenea, sunt interesante, pentru că vedem aici cât de largă e baza de studiu. Există țări unde astfel de sisteme sunt deja perfect funcționale, alte țări care sunt abia la început. ați analizat aspecte pozitive, altele mai puțin pozitive și în același timp să nu scăpăm din vedere și chestiunea dimensiunii firmelor participante. Germania are multe corporații și firme, companii de dimensiuni medii. Sigur, în Germania, prin urmare, e mai ușor să se organizeze astfel de programe. În alte țări, pe de altă parte, domină IMM-urile și chiar micro-întreprinderile și acolo e mai greu să asiguri astfel de posibilități. Și de asemenea, vedem că diferă filozofia curriculară la nivelul sistemelor de învățământ din diferite țări. Unele state au un sistem centralizat, altele nu. Apoi există și școli care se axează de la bun început pe formarea tehnico-profesională. Însă rămâne sigur un element comun, se dorește continuarea studiilor și trebuie să asigurăm o egalitate între cei care vor să meargă mai departe și cei care ar putea să opereze orizontal, să treacă direct în câmpul muncii. Acum am să vă dau cuvântul. Doamna Camereveț vine tocmai dintr-o țară menționată în raport. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru prezentarea acestui studiu, este un studiu deosebit, deosebit de interesant și m a interesat mai mult recomandările făcute de dumneavoastră. Sigur, în state care nu au un astfel de sistem de stagiatură sau un sistem de educație paralel, nu putem pe termen foarte scurt să creăm un astfel de sistem. E nevoie, cum spuneați, de o fază de tranziție și trebuie să introducem treptat astfel de sisteme. Spuneți dumneavoastră că în Germania nu e doar un sistem dual. Situația e mai complexă. angajatorii se plâng de multe ori de calitatea acestor stagiari. Spun că nu au suficientă pregătire nici măcar pentru a învăța ce ar putea să învețe acolo, în stagiul practic. Deci e important să ne structurăm sistemul de învățământ tocmai în acest sens, să-i pregătim pentru stagiatură. Am avut în Germania experiențe pozitive nu doar în perioada pe care eu o petrecut-o în firmă, ci chiar mai devreme, la vârsta de 15-16 ani, înainte ca tinerii să-și înceapă stagiile practice, ei cât de cât se familiarizează cu ce se întâmplă acolo și, la rândul lor, angajatorii pot să le analizeze puțin parcursul școlar și îi, îi iau doar pe cei buni. Dacă le dăm posibilitatea să se cunoască reciproc, atunci de multe ori angajatorii ajung să ia ca stagiari inclusiv elevii cu rezultate mai slabe, pentru că a ajuns să-i cunoască și uh, au convingerea că totuși ei pot să facă față și să se descurce bine pe durata stagiului de practică. În Germania, trebuie să vă spun, în special firmele medii și mici participă la astfel de programe. Marile corporații, da, primesc și ele stagiari sau practicanți, Însă, în principal, IMM-urile se implică în astfel de uh, programe. Da, logica așa ne-ar spune, marile corporații s-ar preta cel mai bine la uh, un astfel de demers, însă în realitate nu. Uh, marile corporații nu sunt deosebit de entuziasmate și atunci IMM-urile preiau majoritatea stagiarilor și a ucenicilor. este un element uh, care nu trebuie să fie scăpat din vedere. Ar trebui tocmai să le încurajăm, încurajăm marile corporații să se implice mai mult, să ofere posibilitatea unor astfel de plasamente. Uneori, uh, da, au acceptat studenți, dar li s-a cerut să plătească pentru această instruire. Uh, ideea de acorduri între firme și stat e foarte bună, dar e greu, greu, greu de pus în practică, cel puțin în Germania. Mulțumesc! Foarte interesant comentariul noastră privind IMM-urile. Doamna Tum, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră deosebit de interesantă. Antevorbitoarea s-a referit deja la multe aspecte pe care vreau să le menționez și eu, dar îmi rămân câteva întrebări. Cum încurajați firmele să dea posibilitatea unor astfel de plasamente pentru stagiar de la bun început? Estonia, țara mea, e mică majoritatea firmelor sunt firme private de mici dimensiuni. Noi încercăm să, încu- să încurajăm în fel și chip, însă asta nu înseamnă că să și obțin rezultate. Ei nu prea acceptă ca stagiar tineri fără vreo calificare. Deci ce sistem de stimulente există în alte țări pentru a convinge firme să participe? Uh, primesc ceva scutiri de impozită, de exemplu, cei care primesc stagiari. Cum am putea capacita firmele mici să participe? Domnul Diaconu? Din păcate am rămas foarte puțin, dar uh, subiectul mi se pare extrem de important. Uh, e uluitor pentru mine cum trebuie să redescoperim, din păcate, lucruri pe care le făceam, le știam la nesfârșit. Vreau să spun că înainte de război, în România, acest sistem era perfect funcțional, ba chiar avea două grade de ucenicie, un grad inferior, unul superior, iar când ajungeai în gradul superior, aveai dreptul să porți și pălărie. Deci tot despre demnitate profesională este vorba. Acum, din păcate, trebuie să o luăm de la capăt. Acest lucru nu mai există în România, ca și în Slovacia, cum am spus, sau s-a aflat, Eh, problema e una singură. Tot asta spun la mine în țară când e o dispută, la orice nivel politic sau de decizie, cineva vine și spune așa a spus Bruselul. Ca și cum Bruselul ar fi o persoană fizică. Cineva spune lucrul ăsta. Și atunci toată lumea zice, e în regulă, dacă așa a spus Bruselul, e în regulă. Și se face. Problema e una singură. Aș vrea, mi-aș dori ca acest studiu pe care eu firește că am să-l pun pe masa ministrului educației din țara mea, să vină și de la Bruxelles, într-o formă sau alta. El trebuie să sosească de la Bruxelles, repet, într-o formă sau alta. Asta îmi doresc cel mai mult. Mersi. ați cerut cuvântul prima, vă rog, aveți cuvântul. Foarte pe scurt, probabil la, la, la noi situația e invers, pentru că la noi tot ce vine de la Bruxelles e respins. Însă, și eu aș trimite acest studiu în țara mea, am să încerc să asigur o traducere, pentru că e un început. Un început. trebuie să avem o prezentare a situației din toate cele 28 de state membre. În raport nu vedem chiar totul, doar câteva state sunt vizate. Trebuie să vedem cum funcționează acest model în toate. În Cehia am vorbit de introducerea acestui sistem și vreau să știu ce se întâmplă în restul Europei. Mai multe exemple de bune practică, pentru că le vom folosi la rândul nostru. Deci vă mulțumesc pentru studiu și sigur o să-l punem Uh, la, la lucru. Domnul Morgano are cuvântul, însă dați-mi voie să vă spun că rezumatul studiului va fi tradus în toate limbile oficiale, versiunea extinsă va fi disponibilă în engleză, franceză, germană, după cum e practica uzuală. Mulțumesc pentru prezentarea făcută. Aș vrea să semnalizez faptul că acest cadru este puțin mai complex, având în vedere de competențele din statele membre. Să vă dau exemplul Italiei. Există un sistem dual, dar există o diferență aici. Și anume, nu se aplică ucenicia așa cum se întâmplă în Germania. Există educația tehnică, formarea tehnică și studiile liceale, dar și aici există o diferențiere. Există o formare tehnică în școala secundară superioară, există o competență a regiunilor în ceea ce privește formarea profesională. Deci asta nu depinde de Ministerul Educației, ci de Ministerul Muncii. Vă spun toate aceste lucruri pentru a sublinia că ce trebuie făcut necesită mari eforturi. Fără îndoială că problema uceniciei este facilitată în rândul companiilor pentru că există stimulente fiscale și există și aceste alternanțe între școală și muncă sub formă de stagii care se aplică în cazul mai multor instituții. De ce v-am dat toate aceste detalii? Pentru a sublinia că probabil, dacă am reușit să ne gândim la aceste lucruri cât mai omogen posibil, atunci stimulentele ar putea să ajute să nu mai existe diferențele de la un stat la altul pe care le avem în prezent, fiindcă acestea dau naștere la o serie de probleme suplimentare, inclusiv limitarea liberei circulații a lucrătorilor, a cetățenilor lucrători în cadrul Uniunii. Mulțumesc, mai sunt patru minute pentru încheierea reuniunii. Interpreții vor mai rămâne doar atât alături de noi, așa că vreau să vă dau cuvântul pentru un răspuns. Mi se pare util ca toate acronimele care Uh, sunt folosite în acest studiu ar trebui să fie clarificate, gen Vocational Educational Training, VET, trebuie să fie clarificate. E un lucru pe care am vrut doar să-l clarific, acum vă dau cuvântul pentru răspuns. Thank you. Thank you very much for... Vă mulțumesc pentru întrebările pe care le-ați puse și care sunt foarte interesante. Am să răspund la întrebările mai concrete, în primul rând. M-ați întrebat ce putem face pentru a stimula companiile, pentru a motiva companiile. Asta este o întrebare esențială care vine din partea multor state membre. Pe de o parte, avem ce poate face statul din perspectiva stimulentelor fiscale sau deducerile pentru asigurările sociale. Acestea sunt stimulente care deja există de exemplu, în Germania există pentru anumite tipuri de um, ucenicii, pentru tineri, de exemplu, care se află într-o situație dificilă, nu pentru toate categoriile. În Germania acest lucru este posibil pentru că uh, sistemul există de mult timp și angajatorii cunosc avantajele uceniciilor. În țările în care uceniciile sunt ceva nou, probabil că e nevoie să se ofere simulente suplimentare pentru angajatori. Apoi, trebuie să vedem unde există concret aceste nevoi. În Estonia, în ceea ce privește munca calificată, acestea nu sunt neapărat în sectorul de producție, poate în sectorul um, serviciilor sunt mai pregnant prezente. Întotdeauna ne-am gândit că ucenicia este în domeniul producției de mașini, uh, la, în coa, la coafor sau în um, magazinele unde se face pâine. Dar există și alte domenii care sunt foarte relevante, cu muncă superior calificată. Ați menționat complexitatea structurilor guvernamentale în acest sens. E adevărat și există divergențe între structuri și în țara noastră și în alte țări. Unul dintre elementele cheie care ne va ajuta să evoluăm este crearea unor standarde de calificare clare ce trebuie să știe ucenicii, ce trebuie să poată fi în stare să facă la finele programului, astfel încât vom asigura o calitate omogenă pentru programele acestea de formare și uh, vom ajuta să se facă o punte între modelul acesta de ucenicie practică și școală. Am selectat doar 10 țări, dar am încercat să fie cât mai reprezentative în ceea ce privește tipul de sisteme de formare profesională și uh, am studiat oricum documentele relevante existente și în restul țărilor. Deci n-am făcut doar uh, sondaje și interviuri, ci am încercat să vedem ce se întâmplă în toate țările. De exemplu, am studiat Austria și am menționat-o foarte frecvent în studiu, chiar dacă n-a fost inclusă în eșantionul de 10 țări. Apoi, ați vorbit despre pregătirea pentru ucenicie, dar trebuie să ne gândim la asta, pentru că atunci când vorbim despre ucenicii, vorbim de tineri de 15-16 ani care trebuie să meargă într-o companie. Și când am vorbit cu uh, șeful unui um, centru din acesta de ucenicie, mi-a spus că da, se așteaptă de la ei să se transforme din copii în adulți peste noapte pentru că angajatorii vor um, persoane responsabile care să contribuie la companie și trebuie să ne asigurăm că tinerii sunt pregătiți să facă acest tranzit din punct de vedere al comportamentului, al atitudinii. Nu e ceva de la sine înțeles și care se întâmplă peste tot. Mulțumesc! Sigur că e un subiect pe care o să-l mai abordăm în următoarele săptămâni, următoarele luni. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru contribuție. Cred că putem declara aceste zile, două zile satisfăcătoare, au fost zile pline, fructuoase și pe 6-7 octombrie ne vom revedea din nou pentru următoarele reuniuni. Numai bine și pe curând! Grazie ancora agli interpreti per la loro... Mulțumim interpreților, spune doamna președinte.